Ladies and gentlemen, guten Morgen, herzlich willkommen. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la reuniunea noastră de astăzi. Avem uh, foarte multe puncte pe ordinea de zi, așa că vom începe cu punctul 10, punctele 10, 11 și 13, 12 și 13. Le vom discuta împreună. Sunt subiecte care se referă la comunitatea europeană a energiei atomice și activitățile de cercetare. Colegul nostru, Brezina, a avut uh, foarte multe de făcut, a avut uh, foarte multe dosare de care a trebuit să se ocupe, așa că aștept cu interes să colaborez cu dumnealui. Și dacă sunteți de acord, domnul Brezina va începe prezentarea. Uh, Domnule președinte, stimați colegi, doamnelor și domnilor, am onoarea să vă prezint pachetul legislativ pentru programul cadru Euratom uh, pentru anii 2012-2013. Pachetul legislativ constă din uh, programul cadru pentru acești doi ani, programe specifice pentru activități directe ale Centrului de Cercetare și activități indirecte și reguli pentru participare. Tratatul Euratom limitează programele de cercetare în domeniul nuclear la o perioadă de 5 ani. Legislația în vigoare va expira la sfârșitul lui 2011. De aceea, pachetul legislativ își propune să continue să sprijine activitățile de cercetare în domeniul nuclear în conformitate cu perspectiva financiară actuală 2007-2013 în conformitate cu acest uh, grafic de timp uh, al uh, programului cadru 7 al Uniunii Europene. Pentru ce, colegii care urmea, urmăresc evoluțiile politice din anumite țări care au hotărât să elimine energia nucleară, trebuie să subliniez că aceast, acest pachet legislativ se referă doar la cercetare în domeniul nuclear și nu la exploatarea energiei nucleare ca atare. Evenimentul nefericit de la Fukushima ar trebui așadar să ne stimuleze, să ne îmbunătățim cunoștințele și know-how-ul în acest domeniu. De aceea avem nevoie de mai multă și nu mai puțină cercetare nucleară uh, și care să fie eficientă. Toate domeniile, precum siguranța, securitatea nucleară sau uh, cercetarea uh, nucleară, precum dezvoltarea de noi terapii, trebuie să fie puse în aplicare. În fine, cercetarea și formarea la nivelul uh, european în domeniul nuclear își propun să promoveze excelența științifică și creșterea. Aș vrea să subliniez încă o dată că toate subiectele uh, pe care le vom acoperi în această legislație sunt legate de cercetare și dezvoltare și nu de exploatarea energiei nucleare. Cred că nimeni uh, din această sală ar respinge cercetarea și dezvoltarea în domeniu, chiar dacă ar fi împotriva energiei nucleare. Ținând seama de faptul că programul cadru Euratom și propunerile aferente sunt legate în mod clar de obiectivele unor alte activități importante ale UE, precum strategia UE 20 2020 Aștept cu interes să colaborez cu toți colegii, cu raportorii fictivi și sunt deschis tuturor propunerilor de îmbunătățire care respectă obligațiile europene și internaționale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc uh, că, ne-ați uh, menționat, uh, că ne-ați făcut această prezentare a proiectului. Acum îl dau, îi dau cuvântul domnului Madurel. Doamnei Madurel. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Aș vrea, în primul rând, să vă cer scuze pentru absența doamnei Herzog, care este raportor din uh, umbră. Dumnezeu mi-a transmis uh, poziția sa și voi citi textul. Spune următoarele. Știm că programul cadru Euratom pentru cercetare și formare în domeniul nuclear va expira la sfârșitul lui 2011 deoarece tratatul Euratom permite doar programe pe 5 ani. Salutăm propunerea Comisiei de pe 7 martie cu privire la o nouă decizie a Consiliului referitoare la programul cadru Euratom pentru 2012-2013 uh, și cele două propuneri cu privire la cercetarea directă și indirectă în domeniul nuclear în baza articolului 7 din tratatul Euratom. Suntem de acord că obiectivele programului cadru Euratom pentru 2000, uh, pentru 2007, care se referă la cercetare în domeniul energetic pentru a dezvolta tehnologia pentru o sursă de energie care respectă mediul și este viabilă din punct de vedere uh, al mediului. Trebuie să se îmbunătățească siguranța și eficacitatea uh, energiei nucleare și alte utilizări ale radiațiilor în, în medicină și industrie. De asemenea, trebuie să se ia măsuri de protecție, de neproliferare, combatere a traficului ilicit și așa mai departe. Bugetul pentru programul uh, Euratom 2012-2013, inclusiv ITER, propus de comisie, este în uh, suma inițială prevăzută pentru acest domeniu în cadrul financiar multianual 2007-2013 având în vedere creșterea substanțială a costurilor pentru proiectul ITER. Trebuie să ne punem de acord asupra acestor cifre dacă Comisia ITRE consideră că este fezabil acest uh, lucru și cred și dacă putem să vedem și dacă putem să realocăm niște sume de la alte capitole bugetare. Suma maximă pentru implementarea programului cadru Euratom potrivit propunerii comisiei, va fi de aproximativ 2,5 uh, miliarde uh, în angajamente. Această sumă va fi distribuită după cum urmează. Pentru programul specific care va fi desfășurat prin acțiuni indirecte pentru, pentru cercetarea în domeniul energiei de fuziune, inclusiv ITER, 2,2 uh, miliarde. Pentru fiziunea nucleară și protecția antiradiații, 118 milioane și pentru ca acest program uh, să fie desfășurat prin activități indirecte ale centrului de cercetare, aproximativ 233 uh, uh, de milioane. Există de asemenea și o propunere de 100 de milioane pentru ITER în 2011 și uh, 360 de milioane în 2013 și acestea fac parte din proiectul de buget pentru 2012. Există și propunerea de a crește plafonul de la capitolul A din programul uh, cadru uh, din programul uh, financiar multianual cu 600 de milioane. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea, uh, pentru 2012, iar pentru 2013 cu 190 de milioane. Ambele plafoane au fost adoptate de comisie pe 20 aprilie 2011. Conform propunerii comisiei cu privire la cadrul financiar multianual, creșterea capitolului 1A în 2012 și 2013 Uh, va fi compensată în totalitate printr-o reducere a plafoanelor din capitolul 2 pe 2011 și capitolul 5. Este vorba de o reducere de 140 de milioane. În uh, opinia raportorului, nu putem lăsa Comisia și Consiliul să realoce mai mulți bani uh, pentru ITER. Trebuie să găsească o altă soluție bugetară. Rubic. Domnul Rubic. Mulțumesc foarte mult. Este important uh, uh, ce acțiuni întreprindem acum și pe viitor, dat fiind situația din, din Japonia, dat fiind uh, catastrofa de la Fukushima, dezbaterea este foarte înflăcărată în Marea Britanie acum. Trebuie să ne punem întrebarea cum atingem standarde ridicate în ceea ce privește formarea și în ce măsură cooperăm cu Agenția, Internațională, Agenția Atomică Internațională, Energia Atomică Internațională, și asta pentru a avea reglementări de siguranță foarte ridicate la nivel european ce inițiative poate lua Comisia aici? În ceea ce privește fuziunea, cred că este foarte important uh, ca programele de cercetare de bază să fie continuate. Iar în ceea ce privește propunerile financiare, cadrul, noul cadru financiar multianual, trebuie să alocăm uh, o parte din fonduri pentru aceste programe de cercetare. Mulțumesc, domnul Tosnovski. Mnohem souhlasím eh, se slovy. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce au spus antevorbitorii mei într-o mare măsură. Sunt de acord cu ce, cu ce a spus domnul Brezina. Într-adevăr, cercetarea trebuie să continue în acest domeniu și să se bucure de sprijin financiar, bineînțeles acești bani vor fi folosiți bine și investiți cum trebuie, nu numai, fiindcă nu numai în domeniul nu numai <clears throat> în domeniul nuclear, ci și în medicină și în știință. Multă lume este surprinsă când descoperă amploarea energiei nucleare, deci acești bani vor fi folosiți cum trebuie și vor reprezenta o investiție în viitorul nostru până la urmă. Această cercetare ne va oferi mai multe informații, mai multe cunoaștere și se va dovedi valoroasă în multe domenii de activitate umană. Consider că este foarte important ca aceste programe care sunt enumerate aici să fie folosite pentru instruire și pentru formare Ne-am uh, confruntat cu această catastrofă de la Fukushima și reacția a fost de proporții, fiindcă și catastrofa a fost uriașă. Din păcate, multe decizii însă au fost influențate de această nenorocire, ceea ce ar uh, putea să provoace neînțelegere și în alte domenii. Iată de ce este important să facem aceste investiții în cercetare. Trebuie să ne evaluăm uh, cunoștințele după catastrofa de la Fukushima. Și avem multe de făcut, atât la nivel tehnic, cât și la nivelul organizării. Unele țări doresc să renunțe la energia nucleară, dar nu uh, mă refer la asta acum. Asta e una, dar din păcate înseamn- va însemna că cercetarea în domeniul nuclear uh, va, se va pierde și ea în aceste țări care au renunțat la energia nucleară. Iar acest lucru nu va afecta doar uh, industria energiei nucleare, ci și industria cercetării, domeniul cercetării. Iar acest lucru este important. Cercetarea nucleară este o activitate costisitoare și este genul de activitate unde cooperarea internațională joacă un rol foarte important. Nu sunt multe țări care pot desfășura singure cercetarea în domeniul nuclear. Iată de ce este important să avem un schimb de cunoștințe și informații la nivelul uh, uh, nuclearului între diverse țări. Acești bani sunt foarte importanți, deci, pentru coordonare și pentru a ne asigura că nu ni se suprapun acțiunile. La fel de important este să avem un set de țeluri comune, iar obiectivele noastre sunt de bun simț, iar eu, ca raportor din umbră, sunt gata să fac tot ce îmi stă în putință pentru a da o mână de ajutor, la fel și grupul meu, fiindcă suntem de părere că finanțarea acestor programe este foarte importantă pentru viitorul Europei. Poate că acum e mai uh, greu de înțeles uh, cât, câtă însemnătate va avea această cercetare pe viitor. Mulțumesc, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumim raportorului. Am mai multe observații de făcut. Prima se referă la faptul că în 2010 am, a existat o evaluare a programului cadru obligația Comisiei Europene, ea a trecut neobservată și poate că în acel moment am fi putut pune unele întrebări. Am un mesaj pentru comisie. Când faceți evaluări, atunci când este vorba de Euratom, această evaluare nu este independentă. Experții au fost independenți, dar a existat centru comun de uh, cercetări care a fost implicat și deci nu a fost vorba de o activitate independentă. Propunerile au fost uh, redactate înainte de tragedia care s-a petrecut în Japonia. Mă întreb dacă petrecerea acestei catastrofe nu a determinat Parlamentul să se întrebe în legătură cu mesajul care trebuie trimis Comisiei. De aceea am câteva observații de fond. În primul rând, în ceea ce privește ITER. ITRE. Colegii mei ITER Colegii mei au spus deja că avizul nostru trebuie să se bazeze pe cercetare, să se refere la cercetare. În documentul redactat de comisie se vorbește despre construcție și cred că infrastructura construcțiilor, care este sigur importantă, trebuie separată de cercetare și de aspectele financiare. Uh, trebuie să fim ireproșabili în ceea ce uh, privește nu numai finanțarea în general, ci finanțarea unor programe de cercetări. Suntem de acord cu toții că trebuie să facem în așa fel încât cercetarea să beneficieze de finanțarea corespunzătoare. Dacă nu, vom avea probleme. În al doilea rând, diferența între fuziune și fisiune. Poate că accidentul din Japonia uh, ne determină să ne întrebăm în legătură cu interesul nostru față de programe de cercetare în ceea ce privește uh, dezafectarea centralelor nucleare care funcționează în prezent pe baza tehnologiei de fisiune. Știm situația, știm că statele membre sunt suverane în ceea ce privește energia. Peste vreo 50 de ani, sigur că vom asista la dezafectarea unor, unor centrale, sigur că vom avea cei mai buni ingineri și cele mai buni cercetări în ceea ce privește dezafectarea centralelor nucleare. De aceea, Aici este vorba de o sursă de piață, de o sursă de securitate. Trebuie să facem în așa fel încât cetățenii să știe că centralele noastre au cel mai înalt nivel uh, tehnologic în ceea ce privește dezafectare, dezafectarea și uh, trebuie să spunem că standardele uh, vor progresa în funcție de Eh, cercetări și de cunoștințele științifice. Nu putem dezafecta eh, inima unei centrale nucleare eh, așa cum dezafectăm un motor oarecare. În ceea ce privește formarea, trebuie ca școlile de ingineri, școlile științifice să se axeze pe pregătirea de ingineri avem destul de puțin, indiferent despre ce stat este vorba, gestionarea energiei uh, nucleare și uh, dezafectarea centralelor nucleare. Uh, nu vorbesc numai de Germania, de situația centralei de la Kozlodui din Bulgaria, de a patra generație de reactoare din Franța și așa mai departe în momentul în care afectăm uh, mulți bani ITER-ului, trebuie să ne gândim la aceste aspecte, trebuie să ne gândim la negocieri financiare cu partenerii exteriori. Închei amintind că noi trebuie să elaborăm doar un aviz, fac parte dintre parlamentarii care regretă că tratatul Euratom nu are și o dimensiune parlamentară. Mulțumesc, domnul Jadu. Mulțumesc, domnule președinte. E o plăcere să iau cuvântul după colegul dinaintea mea. Nu împărtășim neapărat aceeași perspectivă și uh, aceeași, în ceea ce privește viitorul energiei nucleare în Franța și în lume. Dumneavoastră vă gândiți la generația de peste 50 de ani eu cred că viitorul construcției de centrale nucleare este mult mai apropiat de noi, de teritoriul european împărtășesc părerea oratorilor care m-au precedat, mai ales în ceea ce privește dezafectarea centralelor nucleare. Sunt necesare, într-adevăr, ă, programe de formare în vederea acestei dezafectări. Oricum, indiferent despre ce țară vorbim, sunt puțini ingineri în domeniul nuclear. Cei care au conceput centralele nu mai există printre noi. Știm că uneori sunt subcontractanți angajați pentru uh, dezafectarea centralelor nucleare. De aceea cred că trebuie să avem personal pregătit, ingineri în acest domeniu nuclear. Și aceasta ne va ajuta să minimalizăm riscurile și uh, să evităm uh, situații uh, catastrofale. În condițiile actuale, știu că există ideea că trebuie să continuăm uh, pe calea deja adoptată și să nu ținem seama de învățămintele catastrofei de la Fukushima. Trebuie să ne gândim la finanțare, trebuie să ne gândim la uh, situația în 2013, dar odată cu catastrofa Fukushima au apărut noi incertitudini în ceea ce privește finanțarea și uh, viitorul energiei nucleare. Din păcate, sunt obiective pe care trebuie să le avem în domeniul energetic. Nu sunt neapărat de uh, acord cu dumneavoastră că cercetarea trebuie desprinsă de uh, energia. Bugetul uh, pentru energia, energia nucleară va fi de patru ori mai mare și uh, mă întreb dacă acesta este viitorul energetic uh, la care ne gândim în ceea ce ne privește, în ceea ce privește bugetul pentru cercetare, uh, de acord să ne axăm pe dezafectarea centralelor, nu mai vorbesc de implicațiile medicale, dar în ceea ce privește ITER, a venit vremea să studiem, să analizăm o serie întreagă de incertitudini care există pentru a ști dacă Parlamentul European uh, este în favoarea continuării acestui proiect sau dacă el trebuie oprit. Mulțumesc! Vielleicht darf ich die Wortmeldung zum Anlass nehmen, äh, auf einen, einen Punkt uns... Mulțumesc! Mă folosesc de această ocazie pentru a da cuvântul, pentru am adresat secretariatului. Spunem în continuu că trebuie să tragem învățăminte de pe urma tragediei de la Fukushima. La nivel politic s-ar putea să nu fim cu toții de aceeași părere, dar există un aspect asupra căruia trebuie să fim cu toții de acord și anume că nu ni s-a făcut un raport amănunțit ce s-a întâmplat într-adevăr la Fukushima. Poate că am putea să Uh, invităm pe cineva care să facă acest lucru. Chiar dacă, iată, au trecut câteva luni de atunci, să ni se facă o prezentare de jumătate de oră despre ce s-a întâmplat într-adevăr. Aș dori să solicit secretariatului o astfel de reuniune. Știu că nu are legătură neapărat cu climatul, dar e important. Uh, Hana, în care cuvânt. Vă rog, vă rog să mă scuzați, da. Uh, în Franța există un dicton care spune că în orice situație trebuie să ne gândim bine. Uh, catastrofa de la Fukushima ne-a dovedit toată mai mult că orice proces industrial de producere a energiei comportă riscuri, cu atât mai mult uh, energia nucleară. Învățămintele de la Fukushima ne fac să afirmăm că nu dispunem nici măcar de 10% din cunoștințele necesare pentru a formula o perspectivă exactă. Indiferent că este vorba de un industriaș particular sau nu care încearcă să scadă uh, costurile pentru a-și spori beneficiile, nu e o soluție valabilă, mai ales pentru cetățenii care lucrează acolo sau care trăiesc în preajma centrale cercetarea trebuie continuată, inteligent în toate domeniile pentru a garanta siguranța cetățenilor, salariaților, dar și capacitatea care trebuie dată cetățenilor de a avea acces la asemenea energii. Dacă astăzi nu ne gândim să construim energiile de mâine, indiferent că sunt regenerabile sau noi nu vom uh, uh, face progrese. Într-adevăr, uh, problema, chestiunea formării inginerilor și a celorlalți specialiști trebuie privită în acest domeniu mai larg al energiei. În calitatea noastră de parlamentari europeni trebuie să formulăm observații în legătură cu subcontractarea, de exemplu, în centralele nucleare subcontractarea subcontractării nu presupune nicio formare uh, profesională, ci căutarea unor oameni care să fie cât mai puțin plătiți și să-și facă cât mai repede treaba. Sigur că uh, nu aceasta a fost situația la Fukushima, dar uh, cetățenii europeni nu trebuie să fie uh, dependenți de asemenea soluții. Sigur că trebuie să continuăm cercetarea, mai ales în domeniul energiei regenerabile, chiar dacă știm cu toții că ne îndreptăm spre un mix de surse energetice Uh, iată, Germania hotărăște sub presiunea uh, maselor să uh, oprească centralele nucleare, la fel Italia, dar Italia cumpără energie din Franța. Și atunci eu propun ca uh, Franța să scumpească de două ori în acest tip de energie, deci să vândă de două ori mai scump celor care doresc o asemenea energie. Ce facem atunci? Există cerere, dar nu există oferte suficientă. Cetățenii noștri au dreptul la securitate, la sănătate, la uh, protecție în calitate de indivizi, dar au și uh, datoria de a participa la edificarea unei societăți în care fiecare să-și aducă contribuția. În acest cadru absolut indispensabil, noi trebuie să sprijinim formarea profesională. Suntem gata să finanțăm gazoducte care vor traversa Europa și care vor fi favorabile marilor grupuri eh, industriale din domeniul gazului și nu, în schimb, nu alocăm suficienți bani pentru formarea profesional a celor care produc electricitate, să fim rezonabili, să ne gândim că Europa are nevoie de energie în toate domeniile, dar trebuie să asigure și formarea profesională a specialiștilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ana Aș vrea să adaug și eu uh, ceva. Domnul uh, Brezina nu a fost de acord cu dumneavoastră când a spus că germanii și italienii ar trebui să meargă în Franța să-și cumpere energia nucleară de acolo. Totuși există ofertă și de la Cehia. Asta așa ca să completăm puțin imaginea. Uh, domnul Remec, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În Cehia avem uh, anumite societăți, am aflat că există anumite societăți care se v České republice, ale... Și se prevede creșterea prețurilor. Nu despre asemenea subiect doream să vorbesc. Majoritatea lucrurilor pe care vreau să le spun au fost deja subliniate. Ca raportor din umbră, eh, vreau să spun că eh, domnul Brezina are eh, suficientă experiență, deci prezintă garanția unei activități eficiente. Aș dori să subliniez unele aspecte. Noi vorbim aici de formare profesională, de cercetare, de chestiunea delicată a pregătirii oamenilor în domeniul profesional – și mă gândesc la ceva, la un lucru învățat în experiența mea în domeniul aviației. Într-un avion plin de pasageri, dacă unul dintre motoare cedează, echipajul face tot ce poate pentru a continua să zboare cu mai puține motoare iar cei de la sol se gândesc de ce a cedat motorul respectiv. Să ne închipuim ce s-ar întâmpla dacă noi am spune pasagerilor că două motoare au cedat în această situație echipajul știe că avionul se va prăbuși dacă nu-i funcționează două motoare în acest context. După catastrofa de la Fukushima, noi ne comportăm cu toții ca pasagerii dintr-un avion în care două motoare au cedat. În virtutea experienței mele din trecut și în virtutea politicii ecologice, am constatat că persoanele calificate, bine pregătite eh, în domeniu eh, sunt eh, puține. De aceea cred că procesele tehnologice sunt foarte complexe, comportă riscuri și de aceea obiectivul avizului nostru este să trimitem un semnal clar, pozitiv, trebuie să pregătim specialiști în acest sector. Avem nevoie de uh, ei. Nu trebuie să pierdem nimic. Este un domeniu atractiv prin uh, personalul calificat, uh, profesionist, care înțelege complexitatea uh, și necesitatea eficientizării acestor procese, sunt sigur că vom găsi soluții ca în cazul avionului ca să nu se prăbușească. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnul Cicesa. Referitor la comentariul dumneavoastră de mai devreme cu privire la detaliile evenimentelor sau a succesiunii de evenimente care s-au petrecut la Fukushima. Săptămâna trecută, în uh, dezbaterea pe care am uh, menționat-o și în uh, raportul de la Inspectoratul pentru Securitatea Nucleară din Regatul Unit și cel care se ocupă de acest uh, institut uh, a fost însărcinat cu studierea sau cu investigarea evenimentelor de la Fukushima și cred că ar fi o idee bună să apelăm la dumnealui pentru a afla mai multe despre ceea ce s-a întâmplat. Poate ar fi bine să îl invităm uh, să participe la, reuniunea, la o reuniune a comisiei noastre pentru a ne face o prezentare a constatărilor sale. În al doilea rând, aș vrea să mă refer și la ce spunea domnul Enan cu privire la siguranță și la mm, performanța în materie de siguranță a energiei nucleare. Se spune că energia nucleară este mai periculoasă decât orice altceva, dar statisticile spun altceva. Statisticile sugerează că numărul de accidente și vieți pierdute și victime în alte sectoare energetice, precum uh, industria petrolului și gazelor, extracția cărbunelui, sunt uh, mult mai uh, mari decât numărul de victime și de accidente în industria energiei nucleare. Înțeleg că um, unii au reacții emoționale la aceste cuvinte, energie nucleară, dar haideți să nu lăsăm uh, aceste sentimente să umbrească performanța în materie de siguranță. În al treilea rând, uh, aș vrea să mă refer la ce se va întâmpla în Germania atunci când se vor stinge în cele din urmă luminile, luminile nucleare cel puțin. Și atunci uh, probabil că și estimarea mea este că o mare parte a luminilor în uh, Germania se vor stinge, cam în 10 ani. Și atunci, uh, în Regatul Unit, uh, vor fi operaționale mai multe reactoare și poate vom putea să, dea, să dăm și noi o mână de ajutor la vremea respectivă. Cel puțin sper, pentru că altfel ar exista um, perturbări ale aprovizionării cu energie în uh, această parte a Europei. Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Cred că e bine să interconectăm toate. Domnul Rubic acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să reacționez și eu uh, la un punct. Cred că ar fi bine să avem informații mai detaliate referitoare la Fukushima. Săptămâna trecută a avut loc uh, sesiunea plenară de la Strasburg, iar la STOA au fost invitați experți din uh, centre de cercetare care au prezentat niște detalii legate de ce s-a întâmplat. Au vorbit și despre consecințele acestui accident. Eu aș propune să invităm reprezentanții ai Centrului Comun de Cercetare. Am uh, avem și un uh, detașat uh, științific al ambasadei care ne-a vorbit despre situația economică rezultată în urma acestui accident. Iar, iar documentele care ne-au fost transmise vor fi puse la dispoziția președintelui comisiei și poate comisia noastră va putea să arunce un ochi asupra acestor documente, să le pună la dispoziția membrilor. Mulțumesc pentru această propunere. Vom uh, vedea pe cine vom invita. Mulțumesc uh, foarte mult, domnul Toșenovski. Mulțumesc. Souhlasím se všemi kolegy, co říkali, že potřeba dostat lidi, kteří to skutečně viděli. Este important ca cetățenii noștri să înțeleagă situația, ceea ce înseamnă că trebuie să le furnizăm informații. Știm foarte bine că există uh, amenințări în ceea ce privește informațiile respective care pot suscita anumite reacții. Poate că Europa ar putea să trimeată o echipă de salvatori special pregătiți în caz de criză și de catastrofe. În aceste echipe există specialiști în domeniul energiei nucleare, și ele au uh, contribuit, au lucrat în zonele învecinate centralei de la Fukushima. Cunosc chiar persoane care au fost în misiune acolo. Știm ce au făcut aceste persoane timp de câteva săptămâni, cât au lucrat în preajma Fukushima. Ele cunosc situația îndeaproape și de aceea eu cred că trebuie să facem schimb de informații cu asemenea persoane. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte doamnă Nibler. Nu vroiam uh, neapărat să vorbesc despre acest subiect, uh, vroiam doar să le mulțumesc colegilor mei din celelalte state membre care au făcut uh, o ofertă foarte generoasă de a alimenta Germania cu energie dacă hotărâm să renunțăm la energia nucleară nu vom opri producerea de energie nucleară imediat. Uh, verzii au revendicat o victorie în acest sens, dar nu este chiar așa. Va exista o eliminare treptată. De ani de zile ne străduim să o construim o piață europeană a energiei. Haideți să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă și haideți să asigurăm competitivitatea acestei piețe. Le-aș recomanda colegilor care văd totul uh, atât de sumbru, să se uite la programul uh, federal privind energia. Sper că nu vom avea foarte multe probleme. Domnul Odi, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, aș vrea să susțin și eu propunerea lui Paul de a invita Centrul Comun de Cercetare, care face o treabă extraordinară și care poate să ne ofere o evaluare în acest sens. Susțin propunerea sa. Mulțumesc, domnul Jado. Aș vrea doar să vă împărtășesc o informație. Aș vrea să confirm ceea ce spune colegul meu. Eu aud că germanii au răspuns la uh, implicațiile mulțimii. Cred că în, într-o democrație poporul nu trebuie numit mulțime. Este vorba de niște cetățeni care totuși votează și care, uh, îl determ- care determină guvernul să ia deciziile potrivite. În loc să preluăm argumentele industriei nucleare, cred că ar fi mai bine să ne uităm la statisticile de la uh, închiderea a uh, 8 reactoare în Germania și cred că ar trebui să ne uităm la statisticile privind schimburile de electricitate între Germania și Franța astăzi industria nucleară franceză alimentează industria germană. Așa se spune, dar aceasta nu este o realitate. Acum vine vorba despre evaluarea accidentului de la Fukushima. Colegul meu, Michel Rivazi, chiar zilele acestea este la Fukushima și sunt sigură că la întoarcerea sa, dat fiind că este și raportor fictiv, uh, va fi dispusă să vă împărtășească bucuroasă constatările sale la fața locului. Domnul Odi spunea că Centrul Comun de Cercetare nu garantează criteriile de independență. Mulțumesc! Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc uh, domnului Jadot pentru această intervenție. Vă mulțumesc că ați confirmat că germanii nu sunt chiar atât de nebuni. Cred că este important să ne amintim acest lucru și împărtășesc total acest punct de vedere. Acestea fiind spuse, eu ar trebui să fiu independent ca și președinte și Totuși, germanii nu au întotdeauna dreptate, dar nici alții nu au mereu dreptate. Cred că va trebui să așteptăm să vedem uh, care vor fi uh, constatările, care vor fi concluziile și să sperăm că piața internă va prospera. Este cineva aici din partea Consiliului acum? Știu că în Consiliu există un grup de lucru cu privire la aceste aspecte, cu privire la renegociere și așa mai departe. Este cineva și din partea comisiei? Poate că ați uh, putea să ne faceți o scurtă prezentare în numele comisiei, să ne spuneți ce s-a întâmplat în Consiliu sau în numele Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. După cum bine știți, uh, în Consiliul nu a putut să ajungă la un acord între uh, statele membre și uh, principalele puncte au, au fost legate de partea de fisiune a programului. În schimb, au susținut partea legată de energia de fuziune. Și acest lucru este important. Este important să se ajungă la un acord și de aceea președinția a găzduit un uh, grup de lucru la nivel înalt președinția viitoare, Franța și Austria, au încercat să ajungă la un acord sau la un compromis. Pot să vă spun că acest acord a fost realizat ieri și sperăm că președinția vă va transmite textul de compromis în această dimineață. În, pe scurt, acordul s-a ajuns la acest acord prin faptul că programul cadru s-a concentrat mai mult pe aspectele de securitate uh, ale sistemului de combustibil. Consiliul va prezenta acest acord grupului de lucru privind cercetarea uh, luni și îl va introduce ca un compromis al președinției. Președinția speră ca acest pachet să poată fi uh, să poată ajunge în Coreper pe 22 și adoptat la o săptămână după uh, în Consiliul de Competitivitate. Depinde ce se va întâmpla. În rezumat, s-a ajuns la un compromis. cred că Consiliul va putea să ia o decizie în curând. Este important și ca Parlamentul să se hotărască. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Jado și apoi uh, domnul Brezina mulțumesc. Acest uh, acord uh, include și un acord cu privire la suma financiară. În al doilea rând, uh, Uh, vreau să știu dacă catastrofa de la Fukushima a fost luată în considerare. Mulțumesc. Și domnul Odi are o întrebare. Vă rog. E, e, Dacă am înțeles bine, există o accelerare calendarul Consiliului. Aș vrea să știu dacă putem avea asigurarea că după ce Consiliul va cunoaște avizul Parlamentului, își va putea sintetiza Uh, calendarul în așa fel încât să fim eficienți. Mulțumesc. Bedanke mich, Strohmeier. Mulțumesc, domnul Strohmeier. În ceea ce privește prima întrebare, da, dezbaterea la Consiliu s-a concentrat asupra consecințelor uh, tragediei de la Fukushima și mm, documentul Comisiei fusese publicat câteva zile înainte. Dezbaterea s-a centrat asupra conținutului și nu asupra bugetului. În, la întrebarea domnului Oti, în aici nu vorbesc în uh, numele Consiliului, dar bineînțeles uh, punctul de vedere al Comisiei este următorul. Noi ne-am bucura să avem la dispoziție avizul uh, Parlamentului și Uh, Consiliul să țină cont de aceasta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Brezina are cuvântul. Păi, uh, care cetla... Uh, în ceea ce privește spusele domnului Maturelea și ale colegului Herzog, constatăm că în ceea ce privește aspectele financiare, ă, suntem de acord cu ă, colega noastră care face parte din Comisia pentru Buget. În ă, Comisia pentru Bugete s-a discutat mult această contribuție financiară legată de comisia noastră. Sunt de acord cu colegul Rubic că standardele în domeniul construcției și pregătirii profesionale în domeniul energiei uh, nucleare conține niște lacune. Noi trebuie să organizăm o audiere uh, aici la comisia noastră ITRE, trăgând concluziile din uh, catastrofa de la Fukushima și ascultând prezentări cum au fost cele de la Strasbourg legate de învățămintele respective. Uh, agenția noastră comună are o bază solidă, a lucrat în colaborare cu multe alte instituții, dar trebuie să existe o dezbatere în ceea ce privește testele expres, dar informațiile care ne-au parvenit prea au legătură cu realitatea. Toți v-ați referit la importanța cercetării, sublinind faptul că este vorba de uh, finanțări utilizate în mod eficient, pozitiv Totuși, în contextul tragediei de la Fukushima, aș vrea să spun că programul trebuie să fie foarte flexibil, iar acțiunile prevăzute de Euratom sunt și ele foarte flexibile, tinzând să asigure uh, securitatea uh, <clears throat> centralelor nucleare. Cercetarea trebuie să se concentreze pe anumite subiecte. S-a vorbit și despre importanța cercetării uh, în materie de furnizare de energie, cum ar fi cazul Germaniei care renunță la centralele nucleare. nucleare. Pe de altă parte, în afara Franței, care va continua să furnizeze energie nucleară Germaniei, avem și o altă problemă fluxurile fizice de energie ne pun uh, probleme. Uh, există regiuni uh, benefice energiei eoliene, de exemplu nordul Germaniei. Și vă închipuiți ce înseamnă fluxurile fizice de asemenea energie furnizată. Însă în sudul Germaniei nu se întâmplă același lucru. Uh, fluxurile acestea trec și prin Republica Cehă și am fost uneori supuși unor provocări în acest domeniu. Uh, facem apel la colegii germani care, în cadrul cercetărilor, trebuie să se ocupe și de partea de sud a Germaniei. Intervențiile colegului Jadu au fost foarte importante pentru că a subliniat ideea că formarea profesională este deosebit de importantă, dar ea nu este posibilă în absența unei cercetări de calitate n-am înțeles prea bine uh, problemele ridicate, uh, problemele de sănătate în legătură cu, ce, cu energia nucleară. Eu cred că uh, nici publicul, nici specialiștii nu își pot încă imagina metode terapeutice de combatere a <clears throat> influențelor negative. Colegul Hanning a subliniat uh, necesitatea uh, garantării securității cetățenilor noștri. Această garanție trebuie să fie din ce în ce mai bună și uh, sigur că operatorii naționali răspund de problema aceasta de Eh, securitate a populațiilor. Eh, un coleg a făcut o comparație cu un avion eh, care își pierde încet încet unul sau două motoare. Sunt de acord și cu colegul Chichester și cred că este necesar să invităm în comisia noastră și alți specialiști noi, în Europa Centrală, reușim să uh, coordonăm furnizarea de energie pentru Germania. Mulțumesc tuturor colegilor și sunt mulțumit că se va ajunge probabil la un acord în cadrul Consiliului, având în vedere că la nivelul grupurilor de lucru a existat consens. Noi, raportor, noi și raportorii din umbră sper că vom ajunge la un consens eh, care nu va putea fi decât benefic întregii Uniuni Europene. Mulțumesc! Eh, mulțumesc, domnule Brezina. Angelica Nibler dorește să ia cuvântul. Îmi cer scuze, domnule președinte, că v-am întrerupt, dar eh, renunțarea la energia nucleară în Germania este și acesta un subiect pe care îl discutăm. Multă lume a vorbit despre rețeaua energetică și problemele care pot apărea în rețeaua energetică cehă. Comisarul Oettinger a solicitat un studiu cu privire la stabilirea prețurilor, a capacității rețelei și doream să mă alătur acestei poziții și să vă întreb dacă am putea să ne ocupăm și noi de acest subiect la noi în comisie, să facem un studiu, am vorbit și cu domnul Rubic și cred că ar fi bine să analizăm situația din punct de vedere științific. Vă mulțumesc că am putea să includem acest lucru în um, rezumatul nostru. S-a vorbit despre proces, am cerut secretariatului să analizeze calendarul pe baza noilor evoluții din Consiliu și, în al doilea rând, am solicitat secretariatului să ne dea documentele de la reuniunea Consiliului. Avem nevoie de aceste documente rapid, dat fiindcă suntem constrânși de timp. Degeaba redactăm uh, aviz dacă nu sunt luate în considerare de Consiliu. Trebuie să acționăm la timp. Suntem de acord că în ceea ce privește Fukushima ar trebui să avem un raport. Indiferent ce facem pe termen lung, asta trebuie să fie primul pas. Și trebuie să invităm un expert sau cineva care uh, s-a implicat uh, pentru a ne explica mai mult uh, cum stau lucrurile. Doamna Nibler și, doamna Nibler și domnule Brezina, am redactat o scrisoare comisarului Oettinger și cred că domnia sa va fi prezent uh, la noi în comisie cât mai curând și ar, ar trebui atunci să îl întrebăm despre activitatea sa și despre ce se va întâmpla pe viitor care este calea de urmat. Am să mai vorbit și despre solicitarea unui studiu. Nu este vorba aici de o atitudine pro sau contra Germania, ci problema care se pune este dacă o țară poate adopta politici care afectează vecinii în mod uh, semnificativ. Este vorba despre o mentalitate europeană aceste teste de rezistență și cât de greu a fost să, să obținem rezultate și să votăm o rezoluție în plenară în ceea ce privește siguranța nucleară. Iată, Așa sau lucrurile și nu e bine. Nu vrem să se repete acest lucru, să se repete un astfel de rezultat negativ. Acesta trebuie evitat. Iată de ce e nevoie să lucrăm eficient pe viitor pentru a evita astfel de probleme. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre voturi. Gaze naturale și petrol nu vom vota asupra Galileo și a gazelor naturale și petrolului, dar vom primi unele informații suplimentare cu privire la Galileo sau uh, discutat aceste lucruri și se pare că lucrurile evoluează cum trebuie. Domnul Deglante, mulțumesc, domnule președinte. Aveți dreptate. Pe 31 mai a avut loc uh, ultimul dialog neoficial uh, cu uh, raportorii din umbră de la Consiliu și Comisie. În urma acestui uh, dialog tripartit am reușit ca Parlamentul și Consiliul să se întâlnească pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește unele aspecte, cum ar fi protecția datelor. S-a, fă... Uh, s-a introdus și o revizuire dacă această dacă această decizie va fi aplicată, va avea loc în 2016. Apoi și acordurile internaționale au fost incluse, și aspecte de, legate de finanțare și de drepturile omului. Finanțarea a suscitat discuții aprinse în ceea ce privește Galileo. Lucrurile vor sta la fel uh, precum, cum, precum GPS-ul. Semnalul va fi uh, mai întâi liber, după care uh, va fi mai întâi ne... gratuit, după aceea vom vedea dacă putem uh, avea cooperare cu alte țări în ceea ce privește articolul 6. Dacă autoritățile statelor membre nu pot garanta securitatea sistemului, noi am uh, propus ca, în acest caz, Comisia să poată impune sancțiuni. Dar Consiliul nu a fost de acord, deci nu a avut câștig de cauză această idee. Mecanismul sancțiunilor, totuși, la nivel național, uh, va fi posibil. La articolul 4 am avut uh, un aspect uh, cu privire la protecția acestor informații pe care Consiliul l-a acceptat, precum și procedura care trebuie făcută în ceea ce privește încălcarea acestor proceduri. Iată cum stau lucrurile, uh, situația la Consiliu și la Parlament în cadrul dialogului tripartit. Lucrurile au fost explicate foarte clar în acest ultim dialog și s-a ajuns la un acord, chiar dacă au fost unele uh, uh, diferențe de opinie între Consiliu și Comisie. Actele delegate, de pildă, care sunt atât de dragi tuturor, am avut impresia că unele state membre nu înțelegeau ce sunt aceste acte delegate, de ce le-a introdus uh, tratatul de la Lisabona. S-a discutat foarte mult în jurul articolului 8, mai ales, iar Consiliul a atenuat poziția Comisiei cu privire la acest punct iar uh, Parlamentul va fi și el afectat aici, uh, fiindcă atenuarea comisiei, poziției comisiei atenuează și poziția Parlamentului, deci iată aici avem o situație de divergență și avem un, o anexă uh, privind actele delegate uh, propusă de Consiliu și, și uh, apoi um, uh, pusă la punct de Consiliu. Această anexă a fost acceptată până la urmă iar amendamentele prin acte delegate vor fi puse în aplicare. Comis Consiliul a solicitat Comisiei să ofere o lămurire, ceea ce a stârnit controverse, dar până la urmă ieri am ajuns la un acord. Până la urmă e vorba de formulare, cât de, depart, cât de mult pot fi influențate statele membre de comisie și pot să vă spun că până la urmă am ajuns la un compromis nu a fost deloc ușor pentru comisie să accepte acest lucru și, iată, vreau să mulțumesc comisiei că a lăsat de la sine cu privire la acest aspect, dar cred că am ajuns la limitele capacității noastre de acțiune în cadrul uh, Tratatului de la Lisabona. Iată, deci, Consiliul, Comisia și Parlamentul au ajuns ieri la un acord și cred că acest text va fi aprobat încă din prima lectură. În ceea ce privește, um, în curând, pe, în curând vom avea un vot la Coreper, după care vom lua o pauză și în septembrie ne vom ocupa din nou de acest dosar. Totuși, am, Consiliul a reușit sub această președinție să ajungă la acest rezultat. Nu a fost, uh, nu a fost deloc ușor. Multe state membre s-au opus, dar nu dau nume. Însă, până la urmă, am obținut rezultate, iar în ceea ce privește dialogurile tripartite, aș dori să vă spun că nu e neapărat uh, să avem uh, câștig de cauză încă de la prima lectură, dar ar fi de dorit acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Mulțumesc, mulțumesc tuturor uh, membrilor grupurilor politice care s-au ocupat de acest dosar. A existat o colaborare foarte bună la comisie, mulțumesc și colegilor de la comisie, fiindcă, iată, am dat cu toții dovadă de cooperare. Rezultatul este mulțumitor. Păcat că nu vom putea vota imediat și va trebui să, acceptăm, să așteptăm până pe 30 iunie, dar nu e o problemă mare. Rezultatul este foarte bun, iar președinția ungară a contribuit substanțial la acest succes. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Este vorba despre un studiu de care ne-am ocupat ieri cu privire la strategia energetică a Uniunii Europene în um, zona de sud, zona mediteraneană de sud. Așteptăm ca oratorii să se instaleze la prezidiu. if you're ready, then we... Mulțumesc, sunteți gata, putem începe. Doamnelor și domnilor, strategia uh, Uniunii, energetică a Uniunii Europene în sudul Mediteranei. Avem un studiu. În iunie 2010 am hotărât în mai 2011 S-au prezentat rezultatele. Domnul Bernard Duhamel, sper că v-am pronunțat cum trebuie numele, și Henri Bosson sunt uh, invitații noștri, experți care ne vor prezenta rezultatele acestui studiu. Suntem cu toții foarte interesați de informațiile pe care ne le vor oferi domniile lor. Yeah, thanks. Yes, thank you. Uh, bonjour, uh, mesdames et messieurs. Je vais, je suis... Bună ziua, domnilor și domnilor. Sunt Bernard Duhamel. Cu permisiunea dumneavoastră voi vorbi în limba franceză. Prezentarea noastră împreună cu colegul meu, va cuprinde și comentarii legate de uh, transparentele pe care vi le prezentăm. Fiind vorba de regiunea Mediteranei, harta arată importanța geopolitică a întregii zone. Mediterana se găsește în centrul ansamblului continental. Este o zonă întinsă Sigur că știți la fel de bine ca și noi ce importanță are zona mediterane, mediteraneană. Pe hartă vedeți țările și regiunile în care ni s-a cerut să acționăm. Studiul nostru se referă la, eh, la bazinul mediteranean în ansamblul său, se referă la țările din sudul și estul Mediteranei. Pe scurt, în țările Uniunii Europene, opt sau mai bine zis șapte dintre ele la care am adăugat uh, Portugalia sunt cuprinse în bazinul mediteranean, deci Portugalia, Spania, Franța, Italia, Slovenia și Grecia în nordul Mediteranei, plus Cipru și Malta. În ceea ce privește gazul Ciprul și Malta sunt eh, țări furnizoare de gaz, ele vor eh, face investiții mari în infrastructură pentru a termina un, un terminal eh, destinat producției de energie electrică. În sfârșit, în sud, în sudul Mediteranei, avem țările între uh, Eh, Tunisia și Turcia, eh, deci Maroc, Algeria, Libia nu ține eh, de această regiune, dar avem Egiptul, Siria, Iordania, care este și ea considerată ca făcând parte din această zonă. Iordania este și ea interesată de proiectul uh, plan pentru țările arabe. Aici mai trebuie să adăugăm și uh, Turcia printre țările direct interesate. Harta poate să fie nouă pentru mulți dintre dumneavoastră. Aici sunt fundurile marine ale Mediteranei adâncimile mediteraneene pe care trebuie să le străbată gazoductelor, dar și cele care transportă curent. Nu se știe suficient de mult faptul că Mediterana poate prezenta adâncimi extrem de mari, peste 3000 de metri eh, adâncime aș spune că uh, adâncimea maximă poate ajunge până la 5.000 de metri, ceea ce constituie obstacole foarte serioase. Pentru a încheia introducerea, în ceea ce privește comparația între nordul și sudul Mediteranei, ar trebui să spun că pe plan demografic, în momentul de față, este vorba de populații comparabile, sute de milioane de uh, cetățeni. În nord, în schimb, în țările din sudul Mediteranei, creșterea demografică este de patru ori mai rapidă decât creșterea populației în nordul Mediteranei în ceea ce privește diferențele în consumul de energie, consumul de electricitate pe cap de locuitor în nord este de patru ori mai mare decât consumul din sud. Cifrele globale, sigur că variază de la o țară la alta, o singură țară este comparabilă cu, țară, cu țările din nord și anume Israelul în ceea ce privește zona de sud a Mediteranei. În rest, în Maroc, să spunem, consumul de electricitate este foarte scăzut, 600 de kW pe cap de locuitor. câteva cifre cu care nu vrem să vă bombardăm, dar trebuie să le dăm în ceea ce privește uh, gazul și în ceea ce privește eficiența energetică, energiile regenerabile. În ceea ce privește gazul, consumul de gaz, uh, se eh, întemeiază pe cifrele din 2009, pentru că atunci am început să redactăm acest eh, studiu. În ceea ce privește Europa mediteraneană, eh, gazele reprezintă cam jumătate din cantitatea importată de întreaga Uniune Europeană. rezervele și producția nu sunt în sudul Mediteranei, ci mai degrabă în nord. O singură țară este productor, producător important de gaze, Italia. În sudul Europei, europeane, se produce cam aceeași cantitate de gaze ca în Nord. Germania, Polonia, Olanda sunt exploatatori importanți. Iată deci că există un grad de dependență mare al Sudului în ceea ce privește importurile de gaze. 95% din gazele consumate în țările din sudul Uniunii Europene sunt importante. Producția de gaze este în scădere în țările Uniunii Europene, în Spania și în Franța se întâmplă acest lucru, ceea ce înseamnă că peste câțiva ani uh, totalitatea uh, gazelor consumate în țările din sudul Uniunii Europene vor fi importate. Iată planul prezentării noastre. Vom reaminti politicile Uniunii Europene în acest domeniu, apoi vom vorbi despre electricitate, despre gaze, și în sfârșit vom ajunge la unele recomandări pe baza studiului nostru. În ceea ce privește politicile Uniunii Europene, vom uh, insista asupra uh, liniilor principale ale acestor politici. Dumneavoastră le cunoașteți foarte bine. Vreau însă să subliniez ceea ce reprezintă o creație recentă, și anume în NSO, ENSO, E și G, acestea au fost plasate în așa fel încât să se poată dezvolta planuri de infrastructură la nivelul întregii Uniuni Europene. Este vorba de planuri pe 10 ani pentru producerea, producția de gaze, în general, sunt Uh, elaborate la sfârșitul anilor cu soț. Primul datează din 2008, de, sfârșitul anul, de la sfârșitul anului 2008. Iată aici prioritățile. Ceea ce este important în strategia elaborată în noiembrie 2010 este uh, întărirea planului integrator al Uniunii Europene, a piețelor, de fapt, energetice, integrare care poate trece prin integrarea regională a piețelor sudice, dar și prin integrarea mai accentuată a piețelor energetice din Europa și din sudul Mediteranei. Aici aveți o hartă interesantă pentru că subliniază coridoarele energetice deci pentru transportul energiei în cadrul Europei, aici ele urmăresc întărirea uh, pieței unice și permit uh, țărilor uh, europene să aibă acces la resursele din țările vecine și, în sfârșit, aveți aici pe hartă și coridoarele energetice între Uniunea Europeană și sudul Mediteranei. Vom vorbi mai târziu despre coridorul sud, care va trebui să permită resurselor din Orientul mijlociu, în sens larg, să ajungă în Uniunea Europeană prin Est și prin Sud. În sfârșit, există și coridorul vestic pentru schimburile de electricitate. Directiva privind energiile regenerabile ocupă un loc important în politicile eh, Uniunii Europene. Eh, această directivă fixează Uh, obiectivele de a se ajunge în 2020 la 20% din energie furnizată de sursele regenerabile, articolul 9 din această uh, directivă în dezbatere prevede uh, existența unor proiecte comune între statele membre și state terțe. Asemenea, acorduri ar permite o Uh, importantă cantitate de energie regenerabilă din sud să ajungă în Uniunea Europeană. Uh, obiectivele europene pot în acest fel să contribuie la dezvoltarea energiilor, surselor de energie regenerabilă în sud, în Maroc și în alte țări din această zonă sud-mediteraneană, uh, Siria trecând prin Egipt, de exemplu. În ceea ce privește electricitatea, Coridoarele posibile pentru exportul de electricitate sunt prezentate în acest diapozitiv. E vorba de țările Magrebului, Algeria, Maroc, Algeria, Maroc și Tunisia, iar pe de altă parte aceasta implică legăturile cu Spania, spre Spania și ă, care există și spre Italia care vor fi realizate. Apoi ă, legături posibile între țările din estul Mediteranei și Balcan și vom vedea ce împiedică existența unor asemenea legături în momentul de față. Toate interconectările în zona mediteraneană constituie ceea ce numim noi medring. Vedem aici uh, schimburile din partea de nord. Aceste cifre datează din 2008. Uh, sunt uh, cifre în gigavați oră. Iar în sud, aceste schimburi sunt mult mai mici. În sud constatăm o fragmentare a acestor conexiuni. Este o fragmentare pe trei poli. Polul Maghreb, care este întretăiat de conexiunea Tunisia-Libia, care nu este tocmai bună. Există un pol centrat pe Egipt și un alt pol, Turcia, care este mai integrat în uh, ansamblul european. Și, și și acest pol este întretăiat de conexiunea cu polul Egipt Sigur, această legătură încă nu este sincronizată cu Siria. În ceea ce privește polul uh, Maghreb, iată o ilustrare grafică a acestor uh, conexiuni între cele trei țări și Spania. Există o conexiune dublă care transportă uh, înspre Spania și uh, uh, Maroc și există de asemenea schimburi sau interconexiuni care permit uh, schimburi între Maroc, Algeria și Tunisia. Și aici uh, legătura cu Libia există, dar este foarte slabă și funcționează foarte prost. În ceea ce privește interconexiunile electrice cu Turcia, există trei legături cu Grecia și cu Bulgaria. Este sincronizarea legăturilor electrice între Grecia, Bulgaria și Turcia sau uh, între Balcani și Turcia este pe cale să se realizeze. Sincronizarea ar trebui să fie finalizată în 2012. Pentru ca această interconexiune să se realizeze, trebuie ca sincronizarea cu Siria să fie întreruptă. Și aceasta amână până prin 2015, dacă nu chiar mai mult, legăturile între Turcia și restul zonei mediteraneene, părții sudice a Mediteranei. Iată o schemă care ilustrează poziția Egiptului. Egiptul uh, este văzut ca o poziție strategică. Uh, Egiptul are o populație de 80-85 uh, de milioane de locuitori și are o creștere foarte puternică și nevoi energetice foarte mari și sistem energetice complete. va trebui ca Egiptul să fie alimentat cu energie. Și uh, ar trebui să se realizeze alimentarea cu energie din bazinul Nilului. Uh, Sigur, uh, aici se pune problema interconexiunilor între Egipt și Etiopia. Există și posibilități uh, de alimentare dinspre țările din Golf. Dar și aceasta pune niște probleme, pentru că s-ar putea să fie insuficientă această soluție. Uh, creșterea Egiptului este uh, puternică, creșterea demografică și până în 2050 se preconizează că Egiptul va avea 150 de milioane de locuitori și de aceea această problemă a alimentării cu energie va trebui să fie uh, soluționată. Această creștere este însoțită de o creștere urbană. Orașele au nevoie și de apă și și alimentarea cu apă pune presupune niște probleme semnificative, pentru că alimentarea cu apă presupune alimentare cu energie. Cele trei țări din Maghreb au fără îndoială perspectivele de dezvoltare regionale cele mai puternice. Până în 2020 se va tripla uh, conexiunea sau legătura cu Spania. Apoi se va realiza interconexiunea cu Italia Există un uh, proiect uh, foarte avansat, ELMED, între Tunisia și Italia, dar acesta ar trebui să se realizeze spre 2016. Și există și alte proiecte într-o perspectivă mai îndepărtată între Algeria și Italia, uh, trecând prin Sardinia. Și acestea sunt doar niște proiecte deocamdată. și ne așteptăm la o întărire a legăturilor și la o integrare a piețelor între Maroc, Algeria și Tunisia. Există de altfel un proiect al Uniunii Europene care se numește Integrarea piețelor uh, magrebine. Este un proiect în curs uh, și anul trecut a existat o primă fază a acestui uh, proiect de integrare a celor trei țări. Cei trei miniștri ai energiei din aceste țări s-au reunit la Alger în prezența Comisarului European pentru Energie. Uh, după aceea au avut loc și alte reuniuni. A existat uh, chiar una la Bruxelles uh, anul trecut în octombrie și mai recent una la Alger în luna aprilie din acest an. Planul solar mediteranean uh, are ca scop uh, promovarea energiilor regenerabile, care reprezintă una dintre soluțiile la problemele energetice și un răspuns la creșterea um, cerințelor de energie. Se intenționează instituirea unei capacități de 20 de gigawatts, capacitate regenerabilă de energii regenerabile. Este vorba de energie fotovoltaică, energie solară, energie geotermală, concentrated solar power și energie eoliană. Energia eoliană este distribuită inegal între țările din sud. Principalele centre se află în Maroc și Egipt, dar există energie eoliană și în Tunisia, chiar dacă sunt la o scară mai mică. Unul dintre obiectivele acestui plan solar mediteranean este asigurarea evoluției și convergenței reglementărilor, astfel încât să permită dezvoltarea de energii regenerabile și participarea sectorului privat. Scopul este ca investitorii privați să poată susține această dezvoltare. Așadar, ne îndreptăm spre dezvoltarea unei piețe integrate, unei piețe euromediteranene integrate. Uh, unul dintre obiective este ca această energie solară să poată ajunge în parte și în Europa. Aceasta presupune, evident, rezolvarea problemelor tehnice inerente legate de generarea energiei solare. Acestea sunt legate de intermitență, pentru că soarele nu strălucește decât o parte din zi. Și atunci uh, va trebui să compensăm această intermitență și aceasta se poate face prin stocarea de energie prin mai multe procedee tehnice. Există uh, în acest uh, scop și o inițiativă din Germania, Desertec 2i. Uh, și în 2009 a fost lansată o astfel de inițiativă, puțin după directiva europeană privind energiile regenerabile. Aceasta este o inițiativă foarte ambițioasă care prevede furnizarea a mai multe sute de gigavați până în 2050, uh, uh, iar prețul investițiilor este estimat la 400 de miliarde de euro. Această inițiativă acoperă un câmp foarte larg, uh, o parte foarte mare din deșert, pentru că, în principal, în deșert găsim energie solară rentabilă. Această inițiativă este însoțită de o altă inițiativă, pentru că până la urmă această electricitate trebuie transportată. Aceasta trebuie să traverseze Mediterana dacă vrem să o uh, transportăm în Europa. Este vorba de uh, inițiativa MedGrid, lansată de consorțiul MedGrid. Este o inițiativă recentă a Franței inițiativă care s-a concretizat abia acum câteva luni și care a lansat câteva studii de fezabilitate pentru a depăși acest obstacol fizic uh, reprezentat de Mediterana și a făcut acest lucru prin uh, uh, linii de înaltă tensiune de curent continuu. Primele rezultate sunt preconizate să fie publicate în 2013. Este vorba de rezultatele studiilor de fezabilitate. Există și un alt aspect important uh, pentru politica europeană și pentru dezvoltarea energetică a acestor țări din Sud, care sunt însetate de energie. Este vorba de promovarea eficienței energetice. Această eficiență energetică uh, progresează, se îmbunătățește în țările din nord și din sud, însă progresia în țările din sud uh, nu este atât de puternică um, ca în nord. Așadar, se fac eforturi considerabile pentru a putea susține eficiența energetică în țările din Sud. În acest sens, aceste țări au început să adopte legi în acest sens. Marocul, Tunisia, Iordania și Israelul sunt destul de avansate în această privință unde ne îndreptăm cu această dezvoltare energetică. Ideea este să avem o super rețea între Orientul Mijlociu, Africa de Nord și țările europene. Super uh, rețea care să se bazeze pe un uh, plan solar mediteranean încununat de succese. Aceasta presupune traversarea mării pentru a asigura conexiuni directe cu rețelele europene. Nu trebuie să existe dubluri uh, sau suprapuneri uh, în ceea ce privește mm, traversarea Gibraltarului. Ideea este uh, instalarea uh, unor uh, linii de înaltă tensiune uh, cu curent direct, HVDC, pe distanțe lungi. Aceste linii de înaltă tensiune vor juca un rol, de, uh, un rol esențial în uh, acest domeniu. Scopul este integrarea energiei inter intermitente care este o energie regenerabilă, fie că este solară sau eoliană, dar în principal este vorba de energie uh, solară. Uh, cea eoliană nu este chiar atât de importantă, chiar dacă există niște uh, locuri importante, mai ales în uh, Golful Suez. Această energie intermitentă este cu atât mai bine gestionată cu cât rețelele sunt mai bine integrate și de mai mari dimensiuni. Iată, s-ar crea un fel de inel care are această configurație și care include aceste conexiuni între sud și nord conexiuni între, dar și conexiuni între Italia și țările învecinate. De altfel, Italia este o țară care face foarte multe schimburi de energie și care importă foarte multă energie. Trec acum la, uh, la gaze. Oui, euh, alors pour le, pour le gaz, les, les, les, les problèmes sont tout à fait différents parce que comme Problemele sunt diferite în ceea ce privește gazele naturale, fiindcă avem uh, probleme de producție și de transport la energie. La gaze naturale avem în continuare rezerve, nu în Europa, în altă parte a lumii, dar uh, problemele care rămân sunt legate de transport și de siguranță a aprovizionării. Această hartă este interesantă, fiindcă vă sunt, vă sunt prezentate aici zonele de influență ale principalilor exportatori de gaz uh, către Europa. Avem Rusia cu portocaliu în dreapta, uh, verdele, avem uh, Algeria și mai în nord, Mov, în Norvegia, ca exportator și țările de jos. Rusia e impresionant. Este unul dintre cei mai mari patru furnizori de gaze naturale în lume. Harta nu este chiar exactă, fiindcă Italia pare să fie aprovizionată în întregime de către Rusia, dar lucrurile nu stau așa. Algeria și Libia acum încep să joace un rol din ce în ce mai mare în Italia. Cum ne provine acest gaz, uh, care sunt sursele și modalitățile de transport. Avem uh, gazoducte sub apă uh, și pe uscat, traversează Marea Mediteraneană. Vi se, vă, vă sunt prezentate aici um, proiecte de, de transport de gaz existente. Avem la ora actuală trei conducte care leagă Libia și Algeria cu Europa de Sud. În vest avem uh, o conductă prin Algeria și Maroc, care ajunge în Spania, celelalte vin din Algeria și ajung în Italia, prin Sicilia. Și avem și o a treia conductă cu verde, cea mai recentă, care aduce gaze naturale din Libia. Mai avem apoi două proiecte care nu sunt uh, încă date în folosință, unul legând uh, Algeria de Spania direct. Avem uh, conducta amplasată, dar nu a fost dată în funcțiune, fiindcă din cauza crizei în 2009 piața s-a prăbușit și uh, spaniolii nu reușesc să găsească clienți pentru uh, aceste gaze. Apoi cu Orange, prin Sardegna, prin Corsica, pe lângă Corsica, avem o legătură între Algeria și Italia. În ceea ce privește problemele aferente, trebuie subliniate trei care, care sunt legate de un obiectiv principal. Este vorba de siguranța aprovizionării. Acesta este light motivul. Este imperativ să se asigure siguranța aprovizionării Uniunii Europene. De ce? Fiindcă, așa cum am văzut, cantități din ce în ce mai mari de gaze naturale vor fi importante. Acest lucru este valabil uh, pentru Europa de Sud, fiindcă am văzut deja că 85% din gaze naturale sunt importate în Europa de Sud. Avem nevoie de o diversificare a surselor de aprovizionare. Cum putem face acest lucru? Acest proces a început deja datorită dezvoltării tehnologice și uh, tehnice a faptului că gazul lichefiat, gazul natural lichefiat există deja conducte și tehnologia s-a dezvoltat foarte mult aici, mai ales în ceea ce privește aprovizionarea Europei. Iar noi acum avem vreo 15 țări furnizoare de furniz, furni, care furnizează gaze naturale în în Europa. Acum câtva timp aveam numai vreo șase țări și uh, Nigeria abia își arăta, uh, își va scotea capul atunci. În ceea ce privește aprovizionarea, iată, se întâmplă același lucru, dar nu este suficient. De ce? Uh, fiindcă cererea este în creștere și va rămâne așa, chiar dacă Acum că avem surse alternative de producție de energetică, creșterea nu mai este atât de mare, dar rămâne și gazele naturale produc uh, electricitate în centrale cu cicluri combinate în Europa. Deci chiar dacă creșterea nu mai este exponențială ca până acum, uh, ea uh, rămâne valabilă și trebuie să găsim noi mijloace de aprovizionare, iar zona mediteraneană de sud și de est uh, avem iracul Iranul, Mara Caspică, care reprezintă surse privilegiate pentru Europa. Iată o schemă care vă prezintă proiectele actuale de, pentru a aduce gaze naturale din estul zonei mediteranene, aici în termeni largi, către Europa, iar problema este următoarea. Avem două proiecte mari, Nabucco cu roșu, un proiect sprijinit pe bună dreptate de Uniunea Europeană. Aici avem uh, gaze naturale din Azerbaijan sau din Iran sau Irak, din Iran dacă avem condițiile politice necesare, uh, către Europa Centrală și Occidentală, până la uh, frontiera între Austria și Ungaria. Acest proiect este cel mai vechi și a fost uh, contraatacat de un uh, de, un, uh, de o conductă rusă iraniană prin Marea Neagră din Rusia până în Bulgaria și apoi avem alte proiecte mai mici între Grecia și Italia și aici este vorba de gaz din Azerbaijan care ajunge în Italia și după aceea merge către Europa de Nord. Problema nu este că nu avem proiecte, ci că avem prea multe. De ce? Fiindcă Nabucco și South Stream prin Marea Neagră, aceste două proiecte mari, sunt proiecte care în sine pot um, acoperi uh, cererea în creșterea Europei pentru o perioadă foarte lungă, chiar de 10 de ani. Deci este o concurență între cele două. Problema este una strategică, iar acest lucru este important și este una dintre principalele probleme. Este faptul că Nabucco, care este primul proiect și e mai normal așa, ne-ar putea aproviziona ani de zile și ar putea uh, cu unele ajustări să rezolve problema. Dar Rusia, care este cel mai important uh, furnizor de gaze al Europei, a început uh, procesul South Stream pentru a ucide în fașă proiectul Nabucco și pentru a nu exista aceste noi surse de aprovizionare, Irakul și Azerbaijanul, pentru Europa, pentru a împiedica aceste surse. Deci acest proiect uh, face concurență lui Nabucco, iar uh, deciziile nu s-au luat, din câte știu eu, dar uh, e clar că există o problemă. Dacă uh, dorim într-adevăr să ne diversificăm sursele de aprovizionare, trebuie să se întâmple într-adevăr. Singurul proiect printre acestea care sporește diversificarea surselor de diversificare este Nabucco. A doua problemă cu care se confruntă Europa este siguranța aprovizionării, toate bune și frumoase aici, dar trebuie să ținem cont de uh, creșterea nevoilor țărilor uh, furnizoare. Această chestiune, de deci această chestiune nu s-a ținut cont până acum în Europa. Și deci, adică, pentru ca Europa să fie dezvoltată, trebuie ca și țările din Sud să um, se alăture acestei dezvoltări. Aceste eh, țări care furnizează deja gaze naturale sunt în mare parte, în afară de țările Golfului, eh, țări foarte populate și emergente care au propria lor creștere și care uh, simt presiunea populației locale și a industriei locale, Egiptul și Algeria, în ceea ce privește nevoia de energie. Nevoia de energie crește la nivel intern, fiindcă își dezvoltă industria, turismul și, iată, aici e nevoie de multă energie. De doi ani deja, lucrurile nu stăteau așa în trecut, dar de doi ani se manifestă un conflict latent care riscă să izbucnească de adevăratele între două căi de urmat pentru aceste uh, țări, și anume să facă bani exportând gaze naturale Europei sau mai bine să se dezvolte la nivel intern, uh, dat fiind că s-ar putea să fie greu să urmeze ambele direcții. Iar uh, aceste uh, conflicte latente interne ar putea să ducă la conflicte exterioare și ar putea să ducă chiar la răzmerițe uh, uh, în Algeria și Egipt. Ar putea deci să existe aceste tulburări politice sociale importante, iar în primul rând Egiptul este foarte important, fiindcă în 2008 Egiptul a înghețat, a suspendat exporturile suplimentare de gaze Eh, nu doar către Europa, dar și către vecinii săi, cu care are contracte și o conductă de gaze, Iordania, Siria și Libanul. Deci toate aceste uh, acțiuni au fost suspendate și în Algeria s-a întâmplat acest lucru, unde politica de eh, dezvoltare care a a fost uh, înlocuită de, acum cu, cu plecarea ministrului responsabil de ea, cu o politică mai conservatoare a noului ministru de energie. Iată deci că noi, uh, europeni, ne gândim la, euro, la aprovizionarea noastră cu gaze naturale, trebuie să ținem cont uh, de, a, de situația energetică în aceste țări în țările din Sud. O parte mai tehnică, dar importantă, este următoarea. Pentru ca țările din Sud, țările furnizoare și potențial furnizoare, pentru ca acestea să-și dezvolte o industrie care să poată asigura consumul și în egală măsură exporturile, trebuie să existe o, trans- o un caracter previzibil al veniturilor pe termen lung, o garanție a veniturilor și faptul că uh, gazele naturale reprezintă un sprijin al dezvoltării economice și tehnice. Uh, pentru acest lucru este nevoie de prețuri indexate pe petrol, Uh, prețuri indexate la gaze în conformitate cu petrolul, fiindcă aici este vorba de o legătură între cele două și contracte pe termen lung, e nevoie de contracte pe termen lung, iată de ce avem uh, Iată de ce din ce în ce mai multe, de, din ce în ce mai multe zăcăminte de gaz sunt uh, zăcăminte de gaz pur fără petrol. Atunci de ce să mai legăm prețul gazului de petrol? dat fiindcă n-am avea niciun motiv să-l facem. De fapt, uh, trebuie spus că motivul principal este uh, faptul că operatorii în țările din Sud, dar și internaționale, europeni și americani, uh, sunt companii care uh, extrag uh, și gazul și gazele naturale și petrolul. Deci aceste companii nu fac uh, investiții doar în cercetarea gazelor, în ceea ce vește cercetarea gazelor naturale, fiindcă în egală măsură uh, ei vor să se asigure că vor avea aceleași venituri ca dacă ar extrage petrol. Astfel încât trebuie, din păcate, chiar dacă uh, nu este neapărat uh, rațional, este, s-ar, putea să fie necesar ca pe termen lung să, fie, să, să existe această legătură strânsă între prețul petrolului și prețul gazelor naturale, ceea ce înseamnă că în momentul uh, în care barilul va fi 150 de dolari, gazele naturale vor avea un preț similar, chiar dacă totuși nu vor fi atât de, de ridicate, dat fiindcă uh, Uh, costurile pentru prelucrarea gazelor nu sunt atât de ridicate și pentru contractele și în ceea ce privește contractele pe termen lung e nevoie de vizibilitate, de previzibilitate, uh, iar operatorii de gaz nu sunt gata să facă investiții mari, riscante, dacă se semnează doar contracte pe câteva luni sau câțiva ani. Ajungem acum uh, la finalul acestei analize. Și iată câteva recomandări în ceea ce privește electricitatea și eficiența energetică. Recomandările se îndreaptă înspre, în direcția sprijinului acordat Centrului de Energii Regenerabile și Eficiențe Energetice care ar putea exista în țările din Sud. Este vorba aici despre organisme în Maroc care au fost înființate, cum ar fi ADR, Asociația pentru Dezvoltarea Energiilor uh, Regenerabile sau în Tunisia uh, NME, Societatea de mm, Societatea Energetică și în Egipt crearea unei agenții pentru eficiență energetică și așa mai departe. Există și mm, astfel de organizații în alte țări, cum ar fi în Iordania. O altă recomandare ar fi extinderea mecanismului ELENA, este vorba de asistență energetică europeană la nivel local, care permite sprijinirea unor proiecte de co construcții și să le extindem în țările din sudul Mediteranei, o fel de Med Elena, prin, cu sprijinul Băncii Europene de Investiții. În ceea ce privește alte recomandări pe care am putea să vi le dăm, este vorba despre cooperarea regională. Avem aici parteneriate strategice care pot fi făcute cu principalele surse energetice în Maghreb, mai degrabă decât să avem o politică a Uniunii Europene cu o anumită țară, e nevoie de o politică de sprijin a acestor uh, grupuri, cum ar fi grupul magreb- magrebian care se prefigurează și care trebuie sprijinite pentru ca convergența între uh, reglementările sectorului electric să aibă loc la acest nivel, iar uh, în egală măsură e nevoie de convergență și armonizare cu reglementările europene. Această cooperare regională sporită ne va permite și să promovăm regenerabilele, dat fiind că vom putea uh, gestiona mai bine intermitența regenerabilelor. Recomandările în privința energiei nucleare, care suscită dezbateri incinse, într-adevăr, dar țările din Sud se gândesc în continuare la asta. Egiptul are planificate 8 centrale lucrare, nucleare. Iată acum, după Fukushima, care sunt uh, șansele de succes. Prima centrală ar trebui să fie pusă în funcționare în 2019 la Eldabar. Oare Egiptul um, își va revizui poziția acest program nuclear? Dar e posibil ca Egiptul să o apuce pe această direcție nucleară și um, alte țări, cum ar fi Marocul, care folosesc energia solară și eoliană. Uh, totuși există planuri de uh, asigurare a energiei prin intermediul nuclear până în 2020, în 2020 deci de la, în proporție de 7%, deci sudul Mediteranei are aspirații nucleare și uh, trebuie să luăm acest lucru în considerare în momentul în care vine vorba de probleme de siguranță și securitate uh, și trebuie să oferim schimb de experiență, să iar aici se pun foarte multe probleme complexe în ceea ce privește angajarea în această direcție a energiei nucleare. Apoi, în ceea ce privește gazul, da, într-adevăr, aici este vorba despre aceste nișe pe care le-am uh, creat înainte. Este vorba de diversificarea aprovizionării, am vorbit despre acest lucru și mai anume sprijinul puternic, nu doar la nivel de vorbe, acordat unor proiecte care au ca scop uh, sporirea diversificării surselor de aprovizionare, poate în detrimentul furnizorilor cu vechime, cum ar fi Rusia. avem uh, un uh, instrument la dispoziție, coridorul sud, uh, o, un coridor care traversează Turcia, um, colectând gaze naturale de la surse estice, alimentând apoi um, Europa Centrală și Europa de Est, cu o ramură, ramificație către Grecia și Italia. Iată cum reușim să acoperim o mare zonă a Europei mulțumită acestui proiect. Vom mai discuta mijloacele și alte detalii, dar putem spune deja că um, faptul că nu avem o politică energetică comună la nivel european uh, face ca um, acest sector să fie fragmentat uh, și cred că ar trebui să se creeze o autoritate uh, responsabilă de energie la nivel european, care să ia hotărâri cu o majoritate care va fi stabilită apoi, dar avem nevoie de o politică energetică comună însoțită de o autoritate unică la nivel european și astfel și dacă nu se întâmplă acest lucru, cred că siguranța aprovizionării nu va putea fi asigurată 100% măsurile care ar putea fi luate la nivelul Uniunii Europene. S-a făcut uh, deja ceva prin reglementarea actuală acesta este un punct de plecare foarte bun, textul este bun și se fac uh, propuneri foarte interesante care nu existau înainte. Este vorba de măsuri care au fost foarte bine gândite și foarte bine exprimate. Cred că ar trebui să mergem totuși mai departe. Deocamdată, în mare parte, măsurile puse în aplicare prin acest regulament, este vorba de măsuri care devin obligatorii și necesare, se referă mai ales la dorința de a rezolva problemele care, uh, se, care apar uh, la nivelul țărilor europene în ceea ce privește transportul și producția de gaze. Cred că ar trebui să fie extins acestea la niște măsuri care ar avea ca scop uh, prevenirea și uh, rezolvarea unor probleme care ar putea apărea în afara frontierilor Europei. Este vorba, deci, de o nouă etapă la care trebuie să ajungem. Acum, în ceea ce privește un uh, domeniu diferit, dar uh, care ține de această dorință și necesitate de a asigura siguranța aprovizionării, cred că ar fi foarte folositor, chiar imperios, ca procedurile decizionare în ceea ce privește construcția unor proiecte mari, mă refer aici la conducte, dar nu numai, nu este vorba numai pentru gaze naturale, este vorba și de căi ferate, uh, șosele, transport de electricitate, procedurile sunt foarte lungi, zeci de ani, pentru construcția acestor infrastructuri ar trebui ca aceste perioade de timp să fie reduse cel puțin la jumătate, dacă am putea să ajungem la un, uh, da, o, la un ciclu de procedură de la luarea deciziei până la funcționarea infrastructurii. Deci, uh, dacă acest ciclu ar fi de 5 ani, uh, asta ne-au spus cei de la ENSO și este uh, este foarte pertinentă, acesta ar fi un progres uriaș, am putea poate să ne gândim și la o procedură ca în Franța, dar nu numai în Franța, o procedură de tip uh, declarație de utilitate publică, ceea ce înseamnă că în momentul în care un, pro- un proiect este declarat ca fiind de utilitate publică, procedurile de de autorizare și uh, procedurile necesare pentru această infrastructură devin obligatorii și perioada se reduce considerabil. Uh, cel de-al treilea punct uh, este foarte important. Uh, la nivel politic uh, este vorba de faptul că piața nu poate face tot. Un lucru care mă supără în ceea ce privește textele europene și Sfera acest și supozițiile acestora este că piața poate face orice, dar acest lucru nu este valabil în momentul în care vorbim de un produs strategic cum ar fi energia și când vorbim despre miliarde de euro cheltuite pentru infrastructură, nu cred că piața poate face orice. Cred că și aici avem nevoie uh, și, uh, și prin crearea ENSO se dorește remedierea acestui lucru. Cred că este important să se dea dovadă de planificare, de, de, de autoritate pentru uh, asta în ceea ce privește deciziile luate în domeniul energiei. Uh, asta poate vă, vă amintește de Franța anilor 60-70, poate, uh, Ehm, poate vă amintește de Uniunea Sovietică, dar nu este vorba de totalitarism aici, ehm, însă cred că Europa trebuie să-și dea seama că e nevoie de mai multă autoritate și planificare când este vorba despre proiecte strategice și de un produs atât de strategic cum este energia. În ceea ce privește gazele, o reformă politică este necesară, prețurile electricității sunt eh, subevaluate, trebuie să revenim la niște prețuri eficiente dacă vrem să fim rentabili în sectorul respectiv, trebuie să ajungem și la o convergență a politicilor energetice. Această reformă, această gestionare pe baza cererii trebuie să fie în atenția noastră a tuturor. câteva cuvinte despre o chestiune pe care am abordat-o deja, promovarea integrării energetice în interiorul, în țările din sudul Mediteranei. Din motive istorice și din pricina unor relații politice dificile, mai ales între Algeria, care are mari bogății de hidrocarburi, deci în funcție de aceste uh, motive, trebuie să constatăm că Algeria, deși are resurse de gaz, dacă le-ar exploata, ar putea aproviziona Marocul și Tunisia. Dar, din păcate, Marocul Uh, nu a reușit să-și dezvolte industria uh, de gaze doar decât prin intermediul uh, unor vânzări spre Spania sau unor vânzări din Algeria spre Maroc. În Tunisia, de asemenea, există o proporție scăzută de gaze pe care această țară le-ar putea cumpăra din Algeria. Iată că deși există posibilități din motive politice eh, nerezolvate, nu se poate ajunge la eficiență și eh, de aceea considerăm că eh, ceea ce se poate face în țările Magrebului, Maștrecului, este să fie întărite relațiile dintre țările respective, din zonele respective. Furnizorul potențial principal, adică Egiptul, ă, trebuie să-și îmbunătățească ă, relațiile și construcția gazoductului respectiv a fost pentru moment uh, oprită. Însă putem fi optimiști dacă se rezolvă criza din aceste țări în mod favorabil și dacă tensiunile dintre Siria și Liban scad. În sfârșit, ultima serie de recomandări se referă la întărirea capacității Uniunii Europene de a gestiona proiectele mediteranene, pe de o parte, pentru ca planul solar mediteranean uh, să fie pus pe picioare, pentru că în momentul de față el scârție, ca să spun așa, planul acesta solar mediteranean ține și de coordonarea între Comisia Europeană, Secretariatul de la Barcelona și relațiile mondiale. În sfârșit, sunt necesare analize pentru uh, realizarea medringului respectiv analize tehnice, economice, analize de mediu, pentru a se vedea cum pot fi depășite obstacolele fizice eh, din, eh, de pe mare. Ne scuzăm pentru eh, faptul că v-am răbit atâta timp și vă mulțumim pentru atenția acordată. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Într-adevăr, ați făcut o prezentare exhaustivă, ne-ați prezentat toate informațiile necesare. Nu știu dacă există întrebări. Doamna Madurela nu este prezentă deocamdată. Nu o să mai aștept. Da, doamna Grostet. Este adevărat că această prezentare a fost deosebit de interesantă. Uh, dar uh, ne arată fragilitatea întregului uh, sistem și având în vedere instabilitatea politică a țărilor din sudul bazinului mediteranean. Și cred că aceasta ar trebui să ne confirme ideea că trebuie să asigurăm independența energetică a Uniunii Europene. Nu trebuie să mai depindem doar de ceilalți și cred că și acest lucru este foarte important. Mulțumesc foarte mult pentru această observație nu este doar o chestiune de dependență. Nu este vorba doar de faptul că Europa depinde de, doar de Rusia pentru gaz, este vorba și de o problemă de investiții până la urmă o idee care a reieșit clar din prezentare. Din punct de vedere tehnologic, este foarte complicat să construiești toate aceste conexiuni și aceste gazoducte. Ma marea este foarte adâncă și dacă pui uh, o conductă pe fundul mării, este foarte complicat construcția durează foarte mult și mai sunt și niște semne de întrebare și de aceea cred că este bine să promovăm și alte surse de energie în Europa. Dar sigur, este o chestiune care va e de discutat. Doamna Madurel. Sí, gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, în numele grupului meu doresc să mulțumesc experților pe care i-ați invitat în comisia noastră. Le mulțumim pentru explicații și analize uh, Studiul dumnealor a fost foarte clar, cât se poate de complet, l-am urmărit cu atenție și ne va fi foarte util în activitatea noastră. Mă, mă interesează foarte mult chestiunile legate mai ales de recomandări care ne permit să facem diferența între eficiența diferitelor surse de energie și să stăvilim consumul exagerat care ne ridică atâtea probleme. De asemenea, mă interesează extinderea mecanismelor cum ar fi Elena și Med Elena, modul de a asigura o platformă mediteraneană, o guvernanță mediteraneană a tuturor acestor resurse strategice. Am două întrebări. Mi-ați stârnit uh, curiozitatea și mai am și un comentariu. În legătură cu cele două întrebări, am constatat că referirea la în partea a doua o frază vorbește despre slăbiciunea sau uh, absența relațiilor cu Sud și de necesitatea relațiilor verticale între Nord și Sud. Se vorbește despre integrare, stabilitate, securitate. Sigur că noi dorim aceste lucruri integrarea energetică din punct de vedere uh, istoric a dus la o mai bună integrare economică și socială pe plan european. Totuși, un eh, paradox există și în acest domeniu și aș dori să am explicații. Apoi ați vorbit despre relațiile cu Algeria și ne vorbiți despre necesitatea uh, despre faptul că întărirea legăturilor cu Algeria ar constitui o eroare dacă nu ne gândim la o cooperare mai largă. Aș vrea să comentați această idee de eroare. În sfârșit am un comentariu în ceea ce privește industria de gaze vorbeați de absența unor clienți importanți pentru furnizorii de gaze din Africa. Ați vorbit de interconexiunea între peninsula iberică și nordul Africii și în ceea ce privește gazele și în ceea ce privește uh, electricitatea și de necesitatea solidarității care trebuie să existe între noi. Comisia Europeană ne-a explicat motivele pentru care există probleme în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vreți să răspundeți la această întrebare? Vă rog! Da, poate colegul meu va dori să răspundă cu privire la gazele naturale. Referitor la legăturile orizontale și slăbiciunea acestora comparativ cu conexiunile verticale, cred că aceasta este o problemă reală, mai ales când luăm cazul țărilor din Maghreb. Schimburile economice între țări sunt foarte slabe, 1,3% din uh, schimburi, în timp ce 60% din schimburile lor sunt cu Europa. Și cred că în ceea ce privește regiunile, este cea mai slabă proporție pe care o observăm și cred că merită să explorăm uh, mai mult această chestiune. Mi se pare că întărirea acestor legături va permite asigurarea unor legături mai puternice și de durată cu Uniunea Europeană. Deci este vorba de o chestiune de prosperitate regională. Prin urmare, problema Algeriei uh, este una importantă. De cele mai multe ori ne ocupăm doar de Algeria, pentru că este una dintre cele mai mari puteri economice din zonă. Marocul uh, nu, e, nu stă tocmai bine, nici Tunisia și de aceea avem tendința să uh, ne concentrăm uh, mai mult sau exclusiv pe Algeria și cred că va trebui să trecem mai departe de această tendință. Aceste țări sunt în curs să stabilească relații puternice pe plan energetic și de aceea trebuie să le oferim o mână de ajutor. Există și un uh, proiect de integrare a piețelor uh, energiei din Maghreb. Am avut chiar avantajul să coordonez acest proiect finanțat de Comisia Europeană. L-am coordonat până la un punct, pentru că sprijinul Uniunii Europene s-a oprit la un moment dat. Nu a mai furnizat asistență tehnică uh, începând cu iunie 2010. Și totuși proiectul a continuat, iar cele trei țări încă vorbesc despre proiectul IME, integrarea piețelor uh, energetice din Maghreb. Aceasta arată că există o reală voință politică să continue și să progreseze în această integrare energetică regională. În ceea ce privește legăturile între Spania și Franța, este clar că aceste interconexiuni trebuie întărite sigur că schimburile electrice vor fi întărite și au existat chiar și studii în acest sens. Referitor la gaz, îl las pe colegul meu să răspundă. Da, aceasta este o chestiune extrem de importantă. Până cu puțin timp în urmă, Spania avea o situație specială în Europa în anii 90-2000, Spania a avut uh, cea mai importantă dezvoltare în domeniul gazelor naturale, cu construirea a câteva uh, mii de conducte sau mii de kilometri de uh, gazoducte într-un timp foarte scurt. Și Acum, uh, legăturile între Franța și Spania nu, mai sunt, nu sunt foarte solide, dar această situație se va schimba datorită programului european de uh, redezvoltare. Este un, o sumă de mai multe zeci de milioane de euro alocată pentru întărirea legăturilor uh, conductelor de gaze între Pirenei și țările din Europa Occidentală. Această legătură va fi în două sensuri. Uh, Spania va exporta în Franța și Franța în Spania. Aceasta va permite Franței și altor țări uh, să primească gaze care vin din Algeria via Spania și eventual și din alte surse, nu doar din Algeria. Aceasta uh, va permite fie Spaniei, fie Franței, fie Portugaliei să beneficieze de livrări temporare și conjuncturale în cazul în care ar exista o problemă de aprovizionare în una din țările respective. Deci acesta este un lucru bun. Acum, uh, Spania și de altfel și Italia s-au aflat în 2009 și 2010 într-o situație dificilă pentru că uh, contractele de gaze subscrise au depășit cererea și a fost o problemă structurală. Aș vrea acum să reacționez puțin la observația dumneavoastră. Mai devreme vorbeam despre necesitatea de a accelera procedurile de construire a infrastructurii și mă gândeam la gazoducte transfrontaliere, dar și la gazoducte care depășesc granițele Uniunii Europene și mă gândesc în special la rețelele de GPL uh, când luăm uh, două țări foarte apropiate, nu doar din punct de vedere geografic, ci și din punct de vedere energetic sau al populației, precum Italia și Spania, există un lucru uimitor în uh, câteva zeci de ani, uh, Spania a construit uh, aproximativ 6.000 de kilometri de rețele. A fost un proces foarte rapid și acest lucru este cu atât mai important cu cât aceste terminale sunt încă operaționale, ceea ce a permis Spaniei să devină un mare producător și furnizor de gaze într-un timp foarte scurt. A existat și un factor important care a permis realizarea infrastructurii și acest factor a fost faptul că regiunile din Spania au uh, conștientizat necesitatea de a construi aceste terminale. Operatorii privați, uh, guvernul central și autoritățile regionale au avut o atitudine pozitivă față de construirea acestor terminale. Pe de altă parte, în Italia, operatorii italieni uh, se luptă de 25-30 de ani să construiască terminale de gaz metan și Uh, acest uh, eșec nu poate fi uh, comparat decât cu succesul Spaniei, pentru că procedurile din Italia nu permit sau nu mai permit dezvoltarea unor astfel de infrastructuri. Oricare ar fi argumentele, fiecare țară este suverană. Dar dacă Europa ar putea să instituie un sistem de infrastructuri cheie, atunci ar fi foarte bine. Sigur că ar, ar trebui să aibă loc și o discuție politică, dar dacă s-ar accelera construirea unor astfel de infrastructuri, atunci ar fi un lucru foarte bun pentru politica energetică europeană. Și acum uh, o altă observație legată de independență de independența față de alte țări. Este o discuție foarte aprinsă pe care o am în general cu Bernard, dar uh, problema cu gazele este că nivelul de independență sau mai degrabă de dependență uh, în domeniul gazelor, uh, cred că nu poate fi evitată, pentru că până la urmă resursele se epuizează. Trebuie să acceptăm această situație. Uh, Problema nu este doar să căutăm surse noi de gaze în Europa, deși acest lucru nu este imposibil, dar mai degrabă trebuie să securizăm aprovizionarea din exterior prin măsuri tehnice, de exemplu prin uh, gazoducte tip Nabucco sau South Stream. Cel puțin aceasta este părerea mea. Și ar trebui să ne asigurăm că țările care exportă gaze către Europa, să vrea să facă acest lucru și să poată să exporte. Este un lucru pe care l-am menționat amândoi și care este esențial. Trebuie să facem în așa fel încât dezvoltarea energetică a țărilor furnizoare să fie posibilă și să țină seama și de nevoile interne ale acestor țări, pentru că altfel în câteva săptămâni sau în câțiva ani va exista o explozie, dar pe termen lung nu va fi ceva durabil. Deci aceste lucruri sunt absolut esențiale. Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru aceste răspunsuri. Cred că este momentul să trecem mai departe, pentru că avem uh, doi miniștri din Ungaria care ne așteaptă afară. Am depășit timpul alocat, așa că vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare. A fost foarte util să um, Uh, ascultăm uh, intervențiile dumneavoastră și întrebările. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Exact, exact. bin zufrieden. Oh, Entschuldigung. <laughs> Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, da- Doamnelor și domnilor, dragi colegi, aș dori să vă urez tuturor bun venit. Uh, trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem o oră la dispoziție și vrem să profităm uh, cât mai mult de acest timp. Îmi face o deosebită plăcere să le urez bun venit uh, uh, miniștilor din guvernul Ungariei. I-am văzut deja înainte, îi cunoașteți cu toții. Așadar, vă urăm bun venit amândurora. Veți vorbi mai întâi dumneavoastră, veți avea cuvântul, după aceea îmi pare rău că nu pot să vă pronunț prea bine numele. Și după aceea trecem mai departe. Vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult, mă bucur uh, foarte mult să fiu aici, dar m-am obișnuit uh, ca lumea să nu-mi pronunțe bine numele. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este o mare plăcere pentru noi să fim astăzi aici și să vă raportăm cu privire la progresul președinției ungare în timpul acestor 180 de zile. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului și acestei comisii în mod special pentru că a făcut, pentru că ne-a ajutat în această sarcină extrem de dificilă și plină de provocări. În Europa am trecut prin foarte multe turbulențe. Nu cred că mai trebuie să vă uh, reamintesc uh, ce s-a întâmplat în Europa în ultima perioadă. Dar cred că președinția ungară a avut uh, succes în a trezi Europa mm, Uh, la simțuri. Am fost uh, acum câteva zile în Bruxelles și uh, directorul grupului de burse a spus că Europa a, a, a dormit, dar asta pentru că luase o, un somnifer și de aceea am spus că noi acum am trezit Europa. Uh, Uh, aș vrea acum să vă menționez uh, aceste lucruri. A fost și o perioadă în care lumea s-a cam lenevit, uh, iar guvernele nu au reușit să facă fața acestei exuberanțe iraționale. Sigur că, pe de altă parte, au existat și probleme fiscale. Totuși, cred că ar trebui să lăsăm uh, în urmă toate aceste lucruri. În ziare uh, se vorbește foarte mult despre eforturile de salvare și despre problemele în managementul crizei, dar cred că ar trebui să fim conștienți de faptul că stabilitatea fiscală este importantă, dar stabilitatea fiscală în sine nu creează locuri de muncă și nu îmbunătățește productivitatea nici nu creează creștere. De aceea, trebuie să fim atenți și la competitivitate și trebuie să creăm un mediu favorabil pentru întreprinzători, astfel încât aceștia să poată prospera și să poată genera mai multe locuri de muncă. Dar întrebarea este cum, să, cum pot să creeze mai multe locuri de muncă și cum pot să ajute la recuperarea locurilor de muncă. Cred că există câteva cerințe extrem de importante. Una dintre acestea este că ei uh, au nevoie, întreprinzătorii au nevoie uh, de o piață unică mai solidă nu, o, nu de o fragmentare la care am asistat în ultima perioadă în Europa. Apoi uh, este nevoie să reducem birocrația și trebuie să-i ajutăm să reducă povara administrativă cu care se confruntă. În al treilea rând, au nevoie de acces adecvat la finanțe și uh, este o chestiune delicată. Nu este foarte ușor să vorbim despre acest subiect, cu atât mai mult uh, în vremurile dificile actuale. În al patrulea rând, au nevoie de un mediu favorabil care să le permită să valorifice potențialul de inovație. Haideți să începem cu primul aspect, necesitatea consolidării pieței unice și eliminarea fragmentării. Cred că principala realizare a președinției ungare în această perioadă, perioadă și în Consiliul de Competitivitate, uh, actul privind piața unică, aprobat pe 3 mai, a trasat foaia de parcurs uh, pentru următorul an și jumătate. Acesta uh, precizează 12 priorități. Sigur că am putea să vorbim despre toate provocările pieței interne, dar eu le voi menționa pe cele trei cele mai importante. Este vorba de o provocare multiplă. Nu doar piața unică este o problemă în sine, ci politica uh, pieței unice este ciopârțită, fragmentată între diferitele comisii din Parlament și între diferiții comisari mari care se ocupă de această chestiune. Apoi avem uh, o altă provocare uh, și anume că nimeni nu se poate îndrăgosti de piața unică. Avem nevoie de sprijin public. Când uh, vorbim despre piața unică, se, vorbesc, se menționează expresii foarte ciudate, uh, impasuri, blocaje, piața unică nu este incompletă, dar cetățenii de rând nu înțeleg uh, acest discurs. Cred că dacă ne concentrăm uh, doar pe problemele pe care le avem uh, cu piața unică, pentru că nu putem uh, să ne ocupăm de toate problemele, avem nevoie de o strategie generală, cuprinzătoare și cred că Single Act ne poate oferi acest cadru, această platformă a tot cuprinzătoare. De aceea mă bucur foarte mult că președinția ungară a făcut progrese pentru a avea o piață unică actualizată. Nu ar trebui să uităm că piața unică este una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene și unul dintre cele mai importante avantaje competitive ale Europei. Piața unică generează inovație în multe privințe piața unică și inovația sunt strâns legate între ele. Cu cât este mai mare piața, cu atât uh, este mai eficient din punct de vedere al costurilor să investești în inovație. Gândiți-vă la o țară mică precum Ungaria, care are 10 milioane de locuitori. Dacă produci uh, ceva pentru o astfel uh, de țară mică și dacă investești în inovație, este una, dar este și mai bine să produci pentru o piață cu 500 de milioane de locuitori. Aceasta susține inovația. Dacă avem o piață unică mai mare, atunci și concurența uh, va fi uh, încurajată, iar concurența încurajează inovația. Așadar, există o strânsă legătură între piața unică și inovația. De aceea, cred că piața unică în sine poate să ajute inovația. În ceea ce privește inovația, declarația făcută de Xavier Rolet cum că mm, Europa a fost adormită și că aceasta a fost uh, somniferul, această declarație este foarte relevantă. Dacă ne uităm la ultimul deceniu, inovația uh, a fost lăsată de capul ei. Și de aceea trebuie să facem acum niște schimbări majore. Obama a făcut uh, o declarație foarte cunoscută acum trei luni. Spunea că el știe cum se pot produce locuri de muncă. Și el a spus că avem nevoie să uh, inovăm, să educăm și să construim mai mult decât restul lumii. Și cred că și Europa trebuie să facă același lucru, să-și depășească propriile limite și să inoveze, să educe mai mult decât restul lumii. Deci cred că ar trebui să schimbăm uh, peisajul cercetării și inovației din Europa. În primul rând, trebuie să facem acest lucru la scară globală între Uniunea Europeană, America și Japonia Există foarte multe cifre în uh, Japonia, se investește uh, cu 1,5 mai mult din PIB în fiecare an în cercetare și dezvoltare. Deci, an de an, această, acest decalaj uh, între noi și ei crește. Deci există un uh, deficit și între aspirațiile noastre și ceea ce facem. Noi avem o aspirație de uh, 3% cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare. Dacă vă uitați la ultimele cifre, în medie nivelul este sub 2,7-2,8%. Cu siguranță trebuie să rezolvăm și această problemă. Există, de, pe de altă parte, și câteva dezechilibre dacă ne uităm la capacitățile de investiții și cercetare între statele membre ale Uniunii Europene. Și există și o problemă de, de dezechilibru la un nivel mai general. Dacă vă uitați la ceea ce a spus Obama, nu este o noutate, adică știam că cunoștințele sunt întotdeauna, au fost dintotdeauna un avantaj competitiv al Europei. De aceea sunt bucuros să spun că președinția ungară a reușit să facă un pas important înainte înspre sistemul unitar. În martie, Consiliul de Competitivitate a dat undă verde pentru sistemul unitar de prevete. Acum, în ceea ce privește președinția belgiană, pe 10 decembrie am avut o întâlnire uh, foarte lungă. Am încercat să ajungem la un compromis, dar nu s-a reușit atunci. 12 țări au anunțat că ar vrea să-și unească forțele și să mm, susțină această chestiune a întăririi cooperării în domeniul brevetelor. Între timp, numărul de țări a crescut la 25 și 25 de țări au demarat acest proces. În uh, conferința de presă care a urmat acestei decizii am spus într-un mod umil că s-a scris istoria și cred că așa era bine să spunem, pentru că este o poveste foarte lungă. 50 de ani am așteptat acest sistem unitar de brevete și acum lucrăm la măsurile de punere în aplicare și sperăm că vom avea o reuniune extraordinară a Consiliului pe 27 iunie când sper că vom putea să ajungem la un acord politic pe această temă. Brevetele sunt importante nu doar pentru că este mai ieftin uh, și mai sigur din punct de vedere juridic dacă avem un sistem european unitar, dar este important și pentru a atrage investiții private în inovație. Sper că vom avea acest uh, sistem într-un timp foarte scurt. Așadar, inovația, cercetarea și dezvoltarea înseamnă elaborarea de politici și sarcina a fost să deschidem calea către cadrul strategic uh, comun și am făcut acest lucru în cadrul uh, în raportul uh, intermediar pentru programul cadru 7 și pas cu pas ne îndreptăm spre acest cadru comun strategic care este mult mai eficientizat și care utilizează finanțarea într-un mod mult mai coerent acest sistem ne forțează să ne întărim eforturile de inovație și dezvoltare. Vrem să facem față provocărilor societății, vrem să întărim competitivitatea Europei și să uh, încurajăm știința, pentru că fără știință nu putem face cercetare și dezvoltare. Așadar, este o abordare pas cu pas uh, care ne ajută să ne îndreptăm spre această strategie comună și acest cadru strategic comun. Aceasta a fost principala noastră sarcină în domeniu. Aș dori acum să vă spun câteva cuvinte despre IMM-uri. Cred că revizuirea la intermediară a Small Business Act a fost un uh, pas important. Eu am uh, învățat că uneori ai nevoie de acte, de fapte și de măsuri pentru a întări o poziție sau alta și de a pune subiectele pe agenda politică, iar Small Business Act este un pas important în acest sens. Acesta a fost un pas important pentru a reduce povara administrativă asupra companiilor și în acest caz cred că am făcut pași importanți și am obținut rezultate concrete, palpabile, prin uh, reducerea obligațiilor uh, contabile pentru micro-întreprinderi și acesta reprezintă un număr foarte mare din uh, companiile mici. Am vrut să le ajutăm să lucreze mai bine. Inițiativa privind materiile prime a fost de asemenea un element important al activității noastre. Și pentru prima dată în istorie am avut prima politică uh, spațială. N-a fost ușor să ajungem acolo, dar cred că a fost un pas crucial înainte. Acestea fiind spuse, aș dori să le mulțumesc tuturor de eurodeputaților pentru colaborarea constructivă. Am învățat foarte multe în timpul acestei președinții și anume că întotdeauna în joc ă, există trei jucători, Consiliul, Parlamentul și Comisia. Și cu siguranță Uh, în Consiliu există mai mulți jucători, chiar 27, dar este important să armonizăm toate aceste eforturi, pentru că dacă uh, cineva întârzie cu două, trei săptămâni sau chiar o lună, atunci va fi foarte greu să armonizăm uh, toate aceste procese. Vă mulțumesc acum foarte mult pentru sprijinul acordat în această perioadă. În concluzie, vă pot spune că am realizat ce s-a putut realiza. Sigur, nu putem face totul, nu putem realiza totul, dar cred că președinția ungară a fost uh, un semnal de trezire pentru Europa. Noi am avut și un moto care vorbea despre o Europa puternică. Sper că Europa va deveni sau a devenit mai puternică în această perioadă de timp relativ scurtă. Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijin. bedanke mich herzlich für die aber auch für die letzten Worte. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru cuvintele de încheiere. Europa este pe locuri complicată și e nevoie de curaj și disciplină din partea diversilor actori. Cred că președinția ungară a făcut o treabă foarte bună din acest punct de vedere. Următorul vorbitor. Számot adjak a magyar EU-s elnökség alatt elvégzett közös munka eredményeiről a telekommunikáció területén. În ceea ce privește domeniul telecomunicațiilor, aș dori să vă spun că există un document scris, un rezumat care indică toate elementele uh, din acest domeniu. Timpul trece foarte repede și uh, ne găsim în fața Comisiei ITRE pentru a prezenta uh, planurile președinției ungare înainte de încheierea misiunii sale. Situația nu a fost ușoară pentru noi, uh, dar președinția belgiană ne-a lăsat niște elemente excelente și am colaborat foarte bine cu ea. Președinția ungară s-a ocupat îndeaproape de elementul eh, telecomunicațiilor, agenda digitală eh, și aplicațiile sale, pe plan european au fost un obiectiv eh, esențial. Această agendă digitală a fost o inițiativă eh, formidabilă pentru că eh, are o perspectivă până în 2020 și se referă nu numai la uh, Uniunea Europeană, ci la eficiența uh, întregului continent european. Agenda aceasta digitală a presupus aprobarea uh, statelor membre. Pe 27 mai, ministrii telecomunicațiilor s-au întâlnit și pe ordinea de zi au avut un raport privind uh, agenda uh, digitală. Ministrii și reprezentanții statelor membre au fost informați despre uh, situația existentă. Două criterii au fost avute în vedere și anume consecvență în aplicarea uh, Uh, obiectivelor agendelor uh, digitale, agendei digitale de către statele membre și uh, apoi 13 elemente valabile pentru toate statele membre din această agendă digitală au fost avute în vedere. În sfârșit, în Bruxelles a avut loc prima uh, Uh, adunare uh, privind spațiul digital și s-a vorbit despre uh, obiectivele sale aplicate în Europa. În sfârșit, referitor la spectrul de frecvențe. Aceasta a fost o chestiune care ne-a preocupat. Pot să vă spun că pe plan european, aceste elemente presupun accesul Europei la un spectru mai larg de frecvențe. Sunt o resursă economică, socială și culturală deosebit de uh, importantă. Un uh, concept în absența căreia nu se poate vorbi despre telecomunicații, despre navigare și despre cooperare. Politica frecvențelor radio a fost uh, aprobată și joacă un mare rol. Acum câteva luni, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că în acest fel statele lansează o provocare în acest domeniu. Trebuie să aprobăm cât mai repede posibil uh, strategia pentru bugete în Eh, Europa. De asemenea, trebuie să obținem consensul statelor membre în ceea ce privește frecvențele de eh, radionavigație. Ministrii telecomunicațiilor au aprobat în Consiliul lor un raport asupra căruia a existat un consens informez pe membrii Comisiei ITRE că un text de trei pagini a fost prezentat în ceea ce privește spectrul de frecvențe în discuție. Au fost prezentate de asemenea rezultatele cooperării între Parlament, Comisie și Consiliu. Toți cetățenii europeni uh, și uh, pe plan uh, global foarte mulți cetățeni au telefoane mobile care fac parte din viața noastră cotidiană. Prin această telefonie mobilă se transmit informații importante, iar în ultima perioadă am constatat și atacuri îndreptate împotriva acestor rețele de telefonie mobilă. S-a constatat cum uh, într-o secundă pot fi uh, pierdute date personale, informații uh, importante. În acest context este deosebit de important ca agenția uh, pentru rețelele de telecomunicație să își reactiveze activitatea și ceea ce s-a și întâmplat sub președinția ungară. În absența securității, activitatea în acest domeniu nu se poate desfășura corespunzător. De aceea, sub președinția ungară s-a s-au înregistrat progrese ale agenției în uh, ultimele luni. Este necesară însă și modernizarea activităților și structurii acestei agenții în ceea ce privește lărgirea competențelor sale pe viitor. De aceea, ENISA este foarte importantă o conferință a fost organizată la care au participat tot reprezentanții ai tuturor statelor membre. La această conferință s-au aprobat consilii, s-au aprobat eh, concluziile Consiliului de Telecomunicații și propunerile Comisiei. O altă uh, o altă chestiune importantă este guvernanța electronică, despre care s-a discutat mult. Această guvernanță electronică este o realitate al cărui obiectiv principal este să furnizeze servicii publice utile pentru cetățeni și pentru întreprinde. În felul acesta, guvernanța electronică poate fi eficientă și s-au făcut pași importanți din acest punct de vedere. De asemenea, s-a vorbit despre telecomunicațiile prin sateliți. Uh, Uh, pretenția uh, maghia, ungară a prezentat un raport intermediar la, în luna martie în ceea ce privește programul Galileo, un proiect de revizuire a acestui program a fost elaborat și am văzut că și comisia dumneavoastră a tratat aceste subiecte atât de importante, de aceea am văzut și uh, sprijinul dumneavoastră pentru proiectul ENISA. Un dialog solid și profund a avut loc cu uh, Parlamentul, cu membrii Comisiei uh, ITRE și sper că și dumneavoastră aveți aceeași impresie în legătură cu colaborarea noastră. Vă rog să îmi permiteți să mulțumesc în mod special deputaților, eurodeputaților care au colaborat cu noi domnul președinte, domnul, doamna Pilar Castillo, domnul Cachman, toți cei care au colaborat cu noi în politica uh, spectrelor de frecvență. De asemenea, doresc să mulțumesc și eurodeputaților maghiari care ne-au sprijinit. Dacă aveți întrebări, aș fi încântat să răspund la ele. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen. Vă mulțumesc foarte mult. Nu vreau să repet ce s-a spus, dar într-adevăr vreau să mă alătur și eu um, celor care uh, v-au felicitat pentru cooperare, mai ales în cadrul dialogului tripartit. A fost o plăcere să conlucrăm, să discutăm modul în care ne-am soluționat divergențele a fost exemplar. Și nu în cele din urmă trebuie spus că vizita a fost foarte interesantă, iar uh, eu uh, rămân cu amintiri foarte plăcute de la aceasta, doamna de Castilio. la pe scurt, doresc să mulțumesc președinției ungare pentru activitatea pe care a depus-o în legătură cu toate temele care țin de competența uh, comisiei noastre. Într-adevăr, noi am avut ocazia să cooperăm, am vizitat țara dumneavoastră, am fost la Budapesta și consider că cooperarea noastră a fost rodnică. Uh, vine momentul în care o președinție o înlocuiește pe cealaltă. Vă spun din experiență personală că și noi am deținut președinția și vreau să vă spun că uh, guvernele cunosc uh, contribuția Parlamentului European. De aceea, uh, ele tind să colaboreze mai mult cu Comisia, marginalizând într-un fel uh, Parlamentul. Dar, de fapt, trebuie să știe că Parlamentul există. Nu trebuie să existe antagonism. Când uh, apare o nouă președinție, eu consider că avem ocazia să colaborăm strâns cu această președinție. Este un aliat al nostru în Consiliu și de aceea vreau să spun că dosarele pe care le studiem, politica spectrului de frecvențe, de exemplu, Apoi, cercetările făcute în acest domeniu interesează mult Parlamentul. Am două observații. Vreau să spun uh, colegilor din Consiliu și celorlalți colegi că liniile și obiectivele programelor mari, cum ar fi uh, Galileo și altele, nu afectează uh, bugetul uh, general al programului Marco, ci este posibil să facem mai multe eforturi, niște eforturi susținute ca să ajungem la 3% din PIB consacrat acestui domeniu. La Barcelona am stabilit aceleși lucruri. Să ne amintim că atunci când Statele Unite au traversat marea criză, au uh, sporit foarte mult fondurile acordate cercetării, ceea ce le-a permis să reușească mult mai rapid să devină prima mare puterii a lumii. Acest lucru îl dorim și noi pentru Uniunea Europeană. Colegin Madurel. Mulțumesc, doamna Madurel. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc ministrilor reprezentând președinția ungară, le mulțumesc pentru activitatea lor. Am niște întrebări fiindcă s-a vorbit de chestiuni foarte importante care ne-au preocupat în această perioadă, simplificarea, apoi programul, eficiența programului Marco, de care s-a vorbit. Aș dori însă să subliniez faptul că și concluziile președinției sunt foarte importante. Aș dori să spu, să știu ce a făcut președinția ungară ca să clarifice unele aspecte legate de propunerile comisiei. Apoi, ă, ca să mă refer la cei 3% de care s-a vorbit aici, care trebuie să ne permită să devenim mai competitivi, să progresăm în toate domeniile, inclusiv în domeniul educațiilor, apoi obiectivele de la Barcelona care uh, au devenit uh, obiectivele uh, întregii Uniuni în această perioadă, impun adoptarea multor măsuri. În unele uh, domenii s-au obținut succese prin aplicarea acestor măsuri, în altele nu. Ați vorbit despre întreprinderile mici și mijlocii, despre uh, reprezentanții întreprinderilor mici și uh, mijlocii care uh, trebuie să contribuie la împingerea înainte a acestui domeniu. Trebuie asigurată continuitatea, sustenabilitatea tuturor proiectelor întreprinse. N-am să intru în mai multe detalii, dar vorbind despre întreprinderile mici și mijlocii, vreau să vă spun că am aici o listă cu aspectele pe care le-ați evocat și constat că unele domenii au avansat mai puțin și de aceea aș dori să ne vorbiți mai mult despre aspectele mai puțin uh, avansate din domeniul micilor și uh, întreprinderilor mici și mijlocii. Mulțumesc! Very much, present. I would like to thank uh, the two... Doamna Carvalho, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc celor doi miniștri prezenți alături de noi și președinției ungare pentru activitatea sa. Uh, dar aș dori să subliniez un aspect. Am fost raportor cu privire la raportul de simplificare al programului de cercetare și inovare, iar uh, președinția ungară a urmărit um, acest dosar îndeaproape, precum și punerea în aplicare a simplificării la nivel foarte înalt, având uh, subgrupuri ministeriale la nivelul Consiliului, cu prezența președinției, grupuri care au conlucrat cu Comisia și cu noi aproape, fapt pentru care le mulțumesc. Acest lucru a fost hotărător, de pildă, în ceea ce privește regulamentul uh, financiar, uh, dosar de care ne ocupăm încă și sperăm că vom reuși să includem în acest regulament uh, toate schimbările pe care le dorim în acest proces de revizuire a pachetului financiar pentru a ne asigura că regulile financiare care se vor aplica noului pachet de cercetare și inovare se vor aplica în practică, iar președinția ungară a fost foarte angajată pe această direcție. Aici vreau să mă alătur colegei del Castillo în ceea ce privește dorința de a fi uh, alături de noi în ceea ce privește uh, simplificarea și finanțarea potrivită a noului program cadru. Vă mulțumesc încă o dată pentru activitatea și colaborarea strânsă de care ne-am bucurat. Mulțumesc! és eh, köszönöm miniszter uraknak a beszámolót a mai tanácskozáson. Egyetértek eh, képviselőtársammal. Mulțumesc, sunt de acord cu colegii eh, eurodeputați care au afirmat că președinția ungară a fost o președinție activă alături de Parlament, nu numai prin programul pe care ni l-a prezentat. La capătul celor șase luni de președinție ungară trebuie să subliniem rezultatele pozitive obținute Președinția ungară nu trebuie să se teamă de bilanțul pe care îl va face la încheierea misiunii sale. Este adevărat că ordinea de zi a fost impusă nu de guverne, ci de uh, viața însăși și uh, s-a încercat uh, un răspuns la situația de criză pe care am cunoscut-o. Sigur că președinția ungară a ținut seama de toate obiectivele pe care și le-a propus, a încercat să dea răspunsuri, a încercat să lupte împotriva crizei economice. Toate aceste aspecte au presupus și costuri care au trebuit plătite în materie de informații, comunicații, telecomunicații, s-a încercat un răspuns eficient și înalt calitativ la provocările existente. Obiectivele viitoare pentru perioada următoare nu se încheie odată cu încheierea misiunii unei președinții ele continuă. În ceea ce privește politica spectrelor de frecvențe, de frecvențe radio, aș vrea să știu cum se va proceda în acest domeniu, având în vedere că sunt state membre care prezintă lacune cu influență asupra țărilor terțe. În sfârșit, o a doua chestiune se leagă de revizuirea programelor de cercetare care a dovedit că o serie întreagă de țări au participat mai puțin la aceste programe de cercetări din pricina absenței una unei infrastructuri corespunzătoare. Aș vrea să știu ce putem face pentru a depăși aceste diferențe în materie de infrastructură care există între țări și ce putem face pentru a îmbunătăți cercetărilor. În ceea ce privește investițiile, Aș vrea să știu cum putem face uh, pentru a armoniza obiectivele programului Marco Polo și cele strategice generale. Domnule președinte, mă alătur și eu felicitărilor exprimate aici la Parlamentul European președinției ungare. Poate că întrebarea mea nu este prea interesantă, fiindcă am instituțională. Uh, Președinț- președinția ungară a închis Troica Spania, Belgia, uh, Ungaria, Troica Tratatul de la Lisabona. Și aș dori să ne spuneți pe scurt dacă această Troică a, reprezent, a avut un interes în, în sine, dacă v-ați folosit de existența ei în ceea ce privește dosare care depășesc uh, Uh, care depășesc uh, o perioadă de câteva luni a unei președinții. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Uh, o să dau domnilor miniștri 5 minute la dispoziție pentru a răspunde. Thank you very much. I have a lot of questions and I... Mulțumesc. S-au adresat multe întrebări. Sperăm că am fost o președinție prietenoasă cu Parlamentul, cel puțin noi am intenționat să facem acest lucru și dacă reacțiile merg în acest sens, mă bucur foarte mult că s-a întâmplat așa. În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, proiectul de 3%, fiindcă s-au adresat multe întrebări în acest sens. Într-adevăr, există acest obiectiv ambițios. Avem nevoie de investiții, angajament și implicare, cele trei elemente importante. Investiții înseamnă în cercetarea și dezvoltare, dar întrebarea este cine să investească. Avem nevoie și de angajarea industriei. Sunt convins că inovarea uh, trebuie să fie uh, Uh, să-i se dea motorul, ca industria să fie motorul inovației. Uh, vorbim aici despre Silicon Valley și uh, despre o idee genială care apoi cu capitalul suficient poate să aducă venituri de miliarde Google și așa mai departe. Iată, asta înseamnă inovare. Inovarea, cercetarea și dezvoltarea sunt uh, făcute de cercetători obișnuiți, ca să zicem așa. Noi avem nevoie de aceste capacități în uh, domeniul industriei, deci trebuie ca industria să fie angajată. Iar când vorbim despre faptul că industria ar trebui să investească în cercetare și dezvoltare, înseamnă că noi trebuie să creăm un mediu propice investițiilor. Este vorba despre mediul reglementativ. Avem nevoie de investiții la nivel european, cu finanțare publică, la nivel național, cu finanțare publică, dar trebuie să creăm un mediu propice industriei, fiindcă inovarea este un element propulsat din ce în ce mai mult de industrie. Acesta este punctul de plecare. Dacă suntem de acord, dacă ajungem la un acord, atunci, da, putem angaja industria. Al treilea aspect, implicarea Aș dori aici fer la una dintre întrebările adresate. Implicare, după mine, înseamnă implicarea tuturor părților implicate, toate statele membre, toate instituțiile. De asta avem nevoie și trebuie să aducem la oaltă toate eforturile. Am văzut că acesta a fost și unul uh, din rezultatele raportului privind, cu, privind cadrul uh, Uh, programul cadru 7. Am discutat cu diversi participanți la Consiliul Competitivității, a ultimul Consiliu al competitivității. Am organizat și un prânz neoficial pentru a discuta aceste aspecte și am invitat trei comisari, record mondial, Uh, Mora Gergenkin, comisarul cross și comisar, doamna cross și domnul comisar Han și cu toții am discutat cum putem să ne, să ne combinăm eforturile și, atun, și acolo s-a pus problema implicării țărilor mai puțin reprezentate și am ajuns uh, și aici la o soluție și anume că în ceea ce privește aceste țări, elementul care lipsește uh, este infrastructura de bază Aceasta, deci, trebuie îmbunătățită. Iar uh, Comisia a promis că va analiza aceste aspecte și că va reveni în toamnă asupra lor. 3% este un, proces, uh, este un procent foarte bun. Avem nevoie de investiții și uh, investiții publice, angajare, angajarea industriei și în ceea ce privește angajarea și pentru angajarea industriei avem nevoie de un mediu reglementativ și de fiscalitate propice. Iar la implicare, aici trebuie să, să ne, ne sporim eforturile pentru a implica uh, țări, regiuni, universități așa mai departe, pentru a participa la acest proces. IMM-urile și Small Business Act. Acesta este un aspect foarte important și trebuie să ținem întotdeauna cont de IMM-uri și să fie o prioritate a ordinii noastre de zi, a agendei noastre, dar s-a schimbat oarecum mentalitatea în ceea ce privește IMM-urile. Eu n-am văzut niciodată un guvern care să uh, nu îndrăgească IMM-urile. Toate guvernele uh, le au la inimă, dar uh, și știți, poate, ce spunea economistul, un economist german, ce e mic, e ce frumos, într-adevăr, dar ce e mare și puternic este și mai frumos. Noi trebuie să uh, ajutăm IMM-urile să devină IMM-uri uh, mai puternice și mai competitive. Iată de ce câteodată am impresia că atitudinea este de felul următor. Nu ne plac foarte mult IMM-urile, dar nu este suficient să ne placă, trebuie să le lăsăm să crească, trebuie să creăm politici care să le permită să se dezvolte acestor IMM-uri. Iată de ce cred că idei, cum ar fi implicarea IMM-urilor, sunt foarte importante fiindcă întreprinderile mici și mijlocii nu se confruntă cu o problemă de dimensiune, ci cu uh, această uh, izolare și faptul că nu li se face auzit glasul în ceea ce privește schimbarea mediului reglementativ, uh, același glas care se face auzit la companiile mari. Deci, iată uh, acest aspect. Acum, în ceea ce privește simplificarea. Nu e deloc ușor. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru cooperare. Simplificarea, într-o oarecare măsură, reprezintă un aspect administrativ. Dar, pe de altă parte, este și un aspect politic, cel puțin unul de încredere. Iată de ce e foarte bine în momentul în care nivelul politic este și el foarte implicat. Și așa ajung la Uh, ultima întrebare. Abordarea troicăi, troicăi și cum, s-a, cum a avut loc această cooperare, ea a fost foarte bună. Uh, Spania, Belgia și Ungaria au colaborat, colaborat excelent. Um, acest uh, proiect pilot uh, Active and Healthy Aging, activă și sănătoasă, este un proiect al acestui, acestei troici și este foarte important. Încă un aspect ce nu trebuie uitat, uh, e vorba de un proces de învățare, fiindcă e prima oară când avem această experiență. Deci am învățat foarte mult pe parcursul acestei președinții Și acest uh, lucru este la fel de, de binevenit. Iar un aspect personal, dacă îmi permiteți, dat fiind că noi conlucrăm, deci e vorba de cele trei președinții, la nivel ministerial, dacă avem uh, întrebări, putem să comunicăm. Săptămâna trecută la Debrecen am uh, am dat declarația de la Debrecen, este vorba despre modul în care putem folosi resursele regiunii și eh, claserele de inovație. Iar eh, ministrul belgean și omologul spaniol erau acolo. Și asta înseamnă că arătăm eh, opiniei publice că mm, lucrăm, că conlucrăm, că ne ocupăm împreună de dosare anume, de proiecte anume, dar că în egală măsură este vorba de un proces de învățare continuă și mă bucur foarte mult că am putut să fac parte din el și acum predăm ștafeta mai departe președinției poloneze. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate. O să încep prin a mă referi la IMM-uri și prezența pe internet. La ora actuală, în Europa și lumea modernă, prezența pe internet este un lucru foarte important pentru o companie. Dacă nu ai site nu te poate găsi lumea pe internet, înseamnă că ești dezavantajat um, la nivel concurențial față de alte companii. Iată, deci că este foarte important să respectăm obiectivele agendei digitale. La fel de important este să respectăm termenele stabilite în această agendă, căci așa, numai așa vom asigura progresul. Strategiile naționale sunt și ele foarte importante. Vă dau exemplul Ungariei. Recent, Noi am uh, minimizat, uh, am redus birocrația aferentă înregistrării uh, numelor domeniilor astfel încât IMM-urile pot dobândi foarte repede site-uri și își pot manifesta prezența pe internet rapid. Am încercat, deci, să trece prin această agendă digitală cât mai repede cu putință, în ceea ce privește spectrul de frecvențe radio. Și faptul că unele state membre au uh, granițe cu țări terțe. Acest aspect este unul recurent și sunt multe elemente de ordin practic care, se, care apar aici. Uh, în uh, ultimele șase luni, iată, am pus uh, am avut o serie de acțiuni în acest sens. Strategia europeană a frecvențelor trebuie să fie finalizată cât mai devreme cu putință. Uh, avem deja documentele necesare, propunerile necesare și ar trebui să rezolvăm problema. Aici se fac, uh, în aceste propuneri, se face, uh, se face referire la cooperare. Avem uh, o conferință privind lungimile de unde europene, iar noi trebuie să ne pregătim temeinic pentru a putea materializa aceste concluzii pe care le avem în propuneri și pe care sperăm să le adoptăm cât mai curând. În ceea ce privește Troica, ne-am bucurat de o cooperare extraordinară la nivelul Troicăi. În etapa de pregătire am uh, conlucrat excelent cu belgenii, am uh, preluat președinția cu niște dosuse la punct, iar acum că, iată, se încheie această troică, trebuie să, să cooperăm cu următoarea președinție, cea poloneză. Bineînțeles că facem deja acest lucru și o vom face până pe 30 iunie, în mod foarte activ. Mâine avem un dialog tripartit privind politica frecvențelor radio și președinția poloneză, care va prelua uh, activitățile, a fost invitată la această conferință. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! Uh, stimați invitați și dumneavoastră și colaboratorii dumneavoastră, sigur o să le revedem. Este important acum că ne-am mai făcut un prieten la Consiliu. Ne așteaptă probleme de rezolvat pe viitor și Bineînțeles că oricine poate să rezolve probleme cu istețime și rapiditate și oricine și aduce contribuția către evoluții pozitive economice eh, la în Europa. Trebuie să trebuie să ne gândim la creșterea economică și după aceea eh, trebuie să ne gândim eh, la eliminarea piedicilor. Iată, este, toate aceste lucruri sunt aspecte pozitive și încă o dată vă mulțumesc.